morning. Should we start? Bună dimineața. Începem. Mă scuzați pentru propria mea întârziere. Cred că toată lumea încă mai uh, citește fără să-i vină să creadă veștile de azi noapte. Putem considera adoptată ordinea de zi? Bun anunțurile obișnuite, ședința este transmisă pe internet. Avem și un nou newsletter, două procese verbale există, din 29 septembrie și 10-11 octombrie. Dacă nu există observații pe marginea acestora, le considerăm adoptate așadar. Acum, ă, informații actualizate în privința trialogurilor și evenimentelor. În primul rând, în ceea ce privește directiva privind armele de foc, am adoptat raportul pe 13 iulie, primul trialog a avut loc în 22 septembrie, 27 septembrie, mă scuzați. Uh, sau au început uh, negocierile uh, tehnice pe 8 capitole. Pe 25 octombrie a avut loc următoarea, următorul trialog. Um, apoi uh, s-a discutat în privința um, stocării sigure, um, trasabilității. Apoi s-a discutat despre cerințele de marcare, schimbul de informații scutirile pentru uh, colecționari, muzeuri, muzee și uh, practicanții de tir sportiv, uh, pentru care există mandat pentru, la nivel tehnic pentru a continua activitatea. Apoi au existat discuții la nivel politic în ceea ce privește revizuirea medicală, în ceea ce pri... examenul medical pentru autorizații, dezactivare și categoriile A și B. Permiteți-mi să vă reamintesc că există multe similarități între Consiliu și Parlament, în uh, pozițiile Consiliului și Parlamentului în aceste privințe. Deocamdată nu s-a luat niciun fel de hotărâre, dar țineam să vă atrag atenția asupra faptului că pozițiile Consiliului și Parlamentului sunt foarte asemănătoare. În ceea ce privește misiunea IMCO de la Geneva de săptămâna trecută, am avut o scurtă vizită de două zile la Geneva pentru a înțelege mai bine cum uh, afectează cooperarea internațională uh, achizițiile publice. Uh, am avut întâlniri cu în cei de la OMC și de la UNECE. Am avut discuții în privința standardizării pentru uh, traficul rutier, uh, foarte relevantă pentru omologarea de tip. De asemenea, este clar că um, nivelul ridicat al legislației europene uh, implică o activitate susținută. Uh, este vorba în continuare de omologarea de tip în ceea ce privește testele de mediu este clar că uh, cerințele trebuie să fie aliniate între UNEC și uh, UE. Trebuie să se vizeze standarde mai ridicate. Am avut întâlniri cu Mark Van Houten, ambasador la, uh, al Uniunii Europene la OMC și Peter Sorensen, ambasador la ONU, care au, um, cărora li s-au explicat competențele IMCO. Am discutat despre importanța localizării datelor în negocierile comerciale, uh, importanța tarier, barierilor tarifare și a celor netarifare, care sunt uh, Uh, care devin din ce în ce mai uh, substanțiale. Am vorbit și despre alte aspecte în ceea ce privește cooperarea. În fine, am avut întâlniri uh, cu experții OMC pe achiziții publice. Am discutat în ceea ce privește achizițiile guvernamentale și acordul privind achizițiile guvernamentale. Îmi cer scuze din nou pentru graba în care s-a organizat această uh, deplasare, însă întârzierile au apărut și din cauza deplasării în China. Aveți întrebări, Andreas? Da, vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru această prezentare în ceea ce privește legislația în domeniul armelor de foc. Întrebarea mea are de a face cu următoarele. Dacă sub președinția slovacă putem ajunge la un acord în acest sens, cred că slovacii s-au angajat foarte puternic pe acest subiect și îmi doresc să facem progrese. Poate ne puteți spune ceva în acest sens. Da, într-adevăr, se fac progrese și există poziții foarte similare între poziția președinției și cea a Parlamentului. Dar acest lucru se datorează și faptului că există uh, poziții deosebite față de cea a Comisiei. Așteptăm ca aceasta și Consiliul să ne pună la dispoziție anumite informații, mai ales în ceea ce privește dezactivarea, regulamentul privind dezactivarea și activitatea grupului de lucru în această privință. Uh, cum interacționează registrele, deci schimbul de date. Și încă un al treilea element, dar care nu -mi vine acum în minte. Oricum, deocamdată sunt în curs de a scrie o scrisoare către Comisie și Consiliu în privința informațiilor pe care le așteptăm de la ei nu Parlamentul este de vină pentru întârzierile uh, care au apărut, dar oricum vrem să, țim, să fim ținuți la curent, mai ales în ceea ce privește dezactivarea. Rosi. Mulțumesc, Vicky. Poziția Consiliului a fost foarte, a Comisiei a fost foarte uh, diferită de cea a Parlamentului și Consiliului s-ar putea, poate există un fel de schimbare de atitudine din partea Comisiei? Comisia nu mai e co-legislator? Deci există încă o dată similarități foarte mari între poziția Parlamentului și Consiliului. Trialogurile au fost uh, conduse foarte bine de către Catherine Steiner există diferențe între pozițiile fiecărei uh, instituții în parte, dar încă o dată uh, poziția Parlamentului și a Consiliului sunt destul de apropiate. Punctul 7 de pe ordinea de zi, inițiativa privind claudul european, îi voi da cuvântul Evei Paunova direct. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, permiteți-mi să vă mulțumesc tuturor pentru modul în care v-ați implicat în acest dosar, precum și pentru maniera foarte pozitivă în care ați salutat acest proiect de amendament, de, de raport. Cele 82 de amendamente sunt, uh, reprezintă plus valoare acestui uh, aviz și cred că suntem cu toții de acord că noile date și cloudul trebuie să devină mai interoperabile. Dar, în același timp, uh, fragmentarea trebuie să fie redusă și accesul la datele din domeniul cercetării să crească. Mă bucur că să fi aflat că toți colegii înțeleg importanța unei abordări bazate pe cerere, mai ales în ceea ce privește standardele pentru schimbul de informații. Am mai spus-o deja, uh, proiectul de aviz uh, avea anumite limitări, și nu am putut uh, include toate punctele inițial, însă în același timp mă bucur foarte mult uh, să văd că împreună cu cei care au uh, depus amendamente ne îndreptăm în aceeași direcție. Și eu îmi doream să intru în acele amănunte în care au intrat colegii prin amendamente. Un lucru foarte important pentru acest aviz este să rămână cât mai țintit cu putință. Astfel, comisia uh, competentă pe fond, ITRE, uh, va putea să audă care sunt sugestiile noastre. Sunt mai multe amendamente pe uh, securitatea informațiilor, protecția datelor, amendamente înaintate aproape de toate Um, grupurile politice și mai ales pe alineatul care privește schimbul de date. Dar cred că se, poate, se pot găsi multe compromisuri aici. Mulți uh, cereți o mai bună folosire a infrastructurilor și o identificare a competențelor și aptitudinilor necesare. Da, și din punctul meu de vedere aici este vorba despre un element esențial pentru dezvoltarea cloudului european. De asemenea și o mai bună implicare a, părții, a, a tuturor actorilor și mai ales a IMM-urilor a fost subliniată. Și în general vorbind, cred că am găsit un numitor comun pe care să ne putem baza compromisurile. Aștept cu nerăbdare cooperarea viitoare și sper să ajungem la un acord cât mai echilibrat prin care să se ia în uh, calcul toate sugestiile făcute. Dar aștept cu interes și să aud care sunt părerile colegilor astăzi. Vă mulțumesc! Pietro is the Dorește cineva să vorbească în numele socialiștilor? Pentru că raportorul din umbră nu este prezent. Atunci, eu... Eva, îți mulțumesc foarte mult. Eu sunt raportor din umbră de la ECR. Îți mulțumesc pentru acest aviz și pentru amendamentele de compromis de dreptul excelente. A fost o întâlnire cât se poate de bună, cea pe care am avut-o ieri. Suntem de acord cu principiul neutralității tehnologice, cu evoluțiile viitoare. Vrem să avem o formulare cât se poate de clară pe această idee că Europa nu trebuie să devină o fortăreață digitală și că trebuie să respectăm regulile de la um, OMC și că avem nevoie de acorduri globale în ce privește datele stocate și în niciun caz nu cred că construirea de ziduri digitale europene este soluția. În ce privește securitatea cibernetică, e clar că este o chestiune crucială și cel mai bine ar fi să o soluționăm prin directiva NIS. Am avut ieri o discuție dacă trebuie să se ocupe autoritățile naționale eu așa cred că experții din statele membre, în cooperare cu NIS, trebuie să se ocupe de aceste aspecte și, de asemenea, foarte important în ce privește standardele de sprijin 100% EVA, standardele trebuie să fie stabilite de piață, să fie o abordare de jos în sus în amendamentul meu, numărul 45, am spus că 95% din costurile pentru stabilirea standardelor sunt suportate de industrie și atunci este normal ca ei să ia hotărârile și nu trebuie să fie niște standarde stabilite uh, pentru că așa dictează uh, legislația comunitară, ci pentru că așa își doresc uh, companiile din acest sector să stabilească aceste standarde, dar trebuie în același timp să ne asigurăm că avem standarde care funcționează și care nu uh, fac ca aceste întreprinderi să-și piardă din uh, fiabilitate și din competitivitate. Da, legislația poate să fie folosită pentru munca de coordonare, de monitorizare, dar în niciun caz pentru crearea de asemenea standarde. A, Uh, văd că a venit raportorul din umbră de la socialiști. Senio, îți dau cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Îmi cer scuze că am întârziat pentru că vin de la o altă comisie și uh, m-am grăbit să vin la IMCO. Mai întâi vreau să mulțumesc doamnei E Adevărat că dezbatem despre amendamentele depuse la acest aviz și e adevărat că s-a ajuns la multe amendamente de compromis, de aceea vreau să mulțumesc doamnei raportor și celorlalți raportori din umbră pentru munca pe care am putut să o facem împreună s-ar putea ca un asemenea raport uh, să nu trezească interesul presei, dar e păcat pentru că, de fapt, se vorbește despre un subiect deosebit de important. Um, um, Claudul um, și stocarea datelor în cloud a reprezentat o adevărată revoluție pentru companii și trebuie să vedem cum sunt gestionate, cum sunt stocate aceste date, cum se face schimb cu aceste date uh, și cum putem să permitem uh, tuturor actorilor implicați să profite la maximum de această tehnologie. Eu cred că această inițiativă este fundamentală. Acesta este punctul meu de vedere. Este fundamental de asemenea pentru dezvoltarea economiei europene, pentru autonomia europeană pe plan digital. Și există trei uh, aspecte pe care noi le-am uh, evidențiat în amendamentele noastre, dar care se regăsesc și în amendamentele de compromis. Există acești trei piloni pe care uh, Comisia IMCO i-a um, pus în evidență E vorba despre calitatea și fiabilitatea prestațiilor în domeniul serviciilor de uh, cloud computing. Apoi, vrem să existe libera circulație a datelor, pentru că doar așa putem să garantăm uh, libera circulație pe piața uh, unică, fie ea și digitală. Și avem, în al treilea rând, nevoie de mai multe eforturi pentru a investi în infrastructură Așa cum spunea și uh, raportoarea, <clears throat> uh, din planul Juncker uh, s-au folosit doar 12% din fondurile totale pentru acest tip de tehnologie, dar totuși economia digitală este foarte importantă și atunci avem nevoie să investim mai mult în infrastructurile care apoi vor permite dezvoltarea și mai mare a acestui tip de economie. În ceea ce privește celelalte amendamente, așa cum a spus și președinta Comisiei, avem nevoie de certitudine juridică și condiții clare în ce privește macrodatele. Comisia noastră a cerut Comisiei Europene să vină imediat cu propunerea în ce privește libera circulația datelor și aș vrea de asemenea să sprijin amendamentul 54. Cred că trebuie să luăm măsuri concrete ca să uh, pentru ca și cetățenii și persoanele particulare să profite de pe urma acestei propuneri, nu doar companiile. Și de aceea am prezentat amendamentele 52, 58 și 59, care um, au ca um, scop următoarele um, idei. Uh, să um, existe uh, folosirea cloud computingului pentru sectoare cheie, precum uh, sănătatea sau educația sau uh, uh bunăstarea, sau, um, um, și să se garanteze liberul acces la aceste date pentru principalii vizați, de exemplu sectorul sănătății pentru pacienți. Este fundamental ca Europa să devină lider uh, în ce privește acest tip de tehnologie și să existe un cloud european pentru știință, pentru studiile deschise, astfel încât schimbându-se date, ele să fie cu atât mai simplu de accesat pentru publicul larg, iar uh, părțile interesate, cercetătorii, trebuie să poată să facă schimb de date cu ușurință și să aibă acces la uh, un evantai cât mai larg de cunoștințe care apoi să fie stocate în acest cloud. Și nu uit, bineînțeles, nici uh, rolul companiilor care trebuie să fie stimulate ca să investească și mai mult în infrastructuri Um, um, de, um, și de tehnologii de uh, ultimă oră pentru a sprijini cloudul european. Eu cred oricum că uh, ne îndreptăm în direcția cea bună pentru a sprijini dezvoltarea sustenabilă și uh, inovarea și economia digitală în Europa. De aceea urez mult noroc doamnei raportor și mulțumesc pentru buna colaborare. Minunat! Um, Cartea care azi vorbește în locul lui Morton. Morton își cere scuze pentru că nu a putut să fie prezent. Vrea doar să mulțumesc doamnei raportor pentru că s-a muncit foarte bine la acest raport. Mulțumește și celorlalți raportori din umbră pentru cooperare. Consideră că ne îndreptăm în direcția cea bună care nu Um, deși nu așa stau lucrurile și la ITRE, unde raportorul a luat-o pe o cale destul de periculoasă. Și speră că, odată cu avizul de la IMCO și la ITRE, raportul se va întoarce pe drumul cel bun. Reprezentantul GUE nu este în sală, Ian Filip Albar de la Verznici atât. Andres, Andres, dacă vrei să iei cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei Paunova pentru acest uh, aviz foarte bun pentru IMCO. Cred că amendamentele de la acest raport pot să îmbunătățească documentul. Eu văd totul într-o lumină pozitivă și cred că există un acord între grupurile politice ceea ce nu părea atât de posibil acum câteva zile, însă așa stau lucrurile pentru că și colegii social trebuie, uh, au, și lor trebuie să le mulțumim. Apoi, Cred că e important ca mulți colegi să fie implicați pe această temă, securitatea cibernetică și e important că au depus amendamente în acest sens, fără să existe încredere în siguranță, în protecția datelor în legătură cu aceste servicii, fără acestea ele nu pot să crească și e ceea ce ne dorim în Europa și de aceea sunt de acord cu folosirea structurilor care au fost propune, propuse aici. Apoi, Amendamentul 75 mi se pare foarte de ajutor. Cred că, într-adevăr, trebuie să ne asigurăm că există securitate în protecția datelor în Europa, astfel încât cetățenii să folosească mai mult um, produse cum ar fi Twitter și să uh, fie sigur că serviciile, cum ar fi Twitter și serviciile bancare, sunt, oferă într-adevăr siguranță. Și eu cred că dacă spunem că unele lucruri trebuie folosite mai puțin din, cau- din motive de siguranță, atunci ne îndepărtăm de realitate. Însă cred că colega noastră merge în direcția cea bună și ține cont de realitatea care ne înconjoară. Sunt de acord cu cele spuse de doamna Calas și anume că și la ITRA ar trebui să fie preluate ideile bune ale noastre. Mulțumesc! Dorește cineva de la comisie să ia cuvântul? Nu? minunat nu, de fapt nu acest lucru am să spun, nu că nu e minunat. E minunat că putem să ne continuăm <laughs> întâlnirea. Doamna Paunova, dacă doriți să trageți concluziile. Cu microfon, vă rugăm frumos. Am crezut că n-am aprins. Îmi cer scuze. Am să accept sugestiile dumneavoastră pentru că deja au fost discutate ieri la întâlnirea tehnică și sunt de acord și cu ce a menționat Vicky despre um, securitatea cibernetică, despre standarde. Totul se va regăsi în amendamentele de compromis precum și celelalte idei pe care le-au menționat colegii, pentru că și acestea sunt deja incluse în amendamentele de compromis. Sperăm să terminăm aceste amendamente peste câteva zile și pe 28 noiembrie uh, să fie discutate și apoi votul să aibă loc pe 29 noiembrie. Ca atare, vă mulțumesc pentru această cooperare de-a dreptul excelentă și sper să putem să dăm un exemplu uh, a felul în care comisia noastră întotdeauna se descurcă foarte bine cu subiectele importante și sperăm că avizul nostru va fi reflectat ca atare în raportul de la ITRE. Da, mulțumesc, Eva. Va fi mai mult ca sigur un uh, exercițiu interesant, uh, având în vedere relațiile între IMCO și ITRE. Va fi un adevărat test. Uh, să vedem cum funcționează munca în Parlamentul European. Următorul punct de pe ordinea de zi este importanta muncă asupra actului privind accesibilitatea, mai bine zis, directiva privind apropierea legislației regulamentelor și a prevederilor administrative în statele membre în ce privește cerințele de accesibilitate pentru produse și servicii. Domnul Lockegard este raportor, dar din câte înțeleg a, a avut probleme cu zborul azi dimineață și se scuză. Totuși, cred că Caia Calas, care muncește din greu, îl va înlocui și uh, ne va prezenta notițele sale în această dimineață. Am fost contactat de uh, Forumul European pentru Persoanele cu Dizabilități și este prezent în sală și ne bucurăm și urăm bun venit. Avem de asemenea pe cineva de la Business Europe, cred. A, a Forumul European pentru Persoane cu Handicap, uh, reprezentantul încă nu a sosit, mi se spune. There may be a problem that the speaker from the EDF So they're, uh, they're still coming through the Parliament security. Se pare că reprezentantul forumului încă trebuie să treacă controlele de securitate, deci mi se pare că totuși trebuie să-l așteptăm, deoarece uh, acest lucru ne-l dorim, să discutăm cu părțile interesate. Deci facem o scurtă pauză. going to take a um, break until quarter two, everyone. So if you want to take a break, we'll take a... Facem o pauză până la fără un sfert, ca să vedem ce se întâmplă. Thank you very much. Um, so... Vă mulțumesc foarte mult. Bun venit prietenilor noștri de la Forumul European pentru Persoane cu Dizabilități. Discutăm acum despre actul de accesibilitate. E directiva în ceea ce privește actele cu putere de lege și actele administrative, în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor. Raportor este domnul Lockhart, însă, din păcate, acesta nu a putut să își prindă avionul în această dimineață să fie alături de noi, așa că Caia Calas este cea care îl înlocuiește. Mulțumim foarte mult, Caia! Am fost contactați de Forumul European pentru Persoanele cu Dizabilități și le mulțumim pentru acest fapt. M-ați contactat și pe mine ca președinte și vă rog, când aveți o problemă, să trimiteți comentarii președintei și secretariatului. Avem un raportor excelent pe subiect de asemenea. E foarte bine că EDF se află aici și și Business Europe a fost invitată să participe la acest schimb de opinii. Așa că acum voi da cuvântul întâi uh, doamnei Calas, care va vorbi în numele domnului Lockhart, și apoi reprezentantului EDF, apoi reprezentantului Business Europe și apoi vom da cuvântul din nou raportorului, dacă va dori să facă comentarii și raportorii din umbră și apoi membrii apoi din nou reprezentativ, reprezentanții organizațiilor prezente astăzi, comisiei și apoi raportorului pentru a face un rezumat. Sper că e clar. Înțeleg că raportorul verzilor, domnul Saltes, nu se simte bine și ne transmite scuzele sale. Așa că dau cuvântul acum doamnei Caracalas. Da, mulțumesc. În primul rând, domnul Lockegard m-a rugat să spun că își cere scuze din cauza că metrol s-a defectat în Copenhaga, nu a mai ajuns să-și prinde zborul, așa că nu se, poate aste, nu se poate afla astăzi aici. În ceea ce privește actul de accesibilitate, a, dorește să ajungă la un echilibru delicat în ceea ce privește îmbunătățirea accesibilității pentru mulți oameni din Europa care au uh, disabilități pe o piață unică care să funcționeze accesibilitatea o plus valoare pentru europeni, pentru toți cetățenii. Și aici uh, raportorul subliniază trei lucruri. În primul rând, deși nu se află astăzi aici, cu siguranță va ține cont de toate observațiile făcute. Încă e în perioada de adunare de informații. Uh, pune o valoare mare pe toate contribuțiile și interesul arătat pentru acest raport. Acestea fiind spuse, în al doilea rând, cred că propunerea trebuie să fie acum în mișcare. Se află în discuție de deja un an și e o șansă pentru Parlament să ajungă la rezultate chiar și în condiții dificile, pentru că nimeni nu a spus că această sarcină e una facilă. În al treilea rând, consideră că aceasta e o oportunitate de a veni cu soluții pentru cetățenii europeni. Cetățenii mediului mediul de afaceri își doresc soluții care să le îmbunătățească viața de zi cu zi și să facă Europa prosperă. De aceea e important să reușim să găsim acest echilibru pe care îl menționam la început. Formulând o, un cadru legislativ, putem să îmbunătățim accesibilitatea și în același timp putem să ne asigurăm că mediul de afaceri vede toate acestea ca o oportunitate pentru creștere și ocupare. Două scopuri are propunerea. Primul dintre acestea e să fie respectată Convenția ONU în ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități și apoi să existe o piață unică mai funcțională, bine funcțională. Acestea ar trebui să fie obiectivele noastre comune. Cu aceste obiective comune, raportorul se întreabă dacă area de aplicare a propunerii e suficient de precisă. Raportorul așteaptă cu nerăbdare cooperarea din următoarele săptămâni, luni și ani și așteaptă cu nerăbdare și contribuțiile pentru munca ce ne așteaptă pe viitor. Mulțumesc! Din partea Forumului pentru Persoane cu Disabilități, avem un invitat. Vă mulțumesc și pentru evenimentul organizat ieri în Parlament. Domnul Sokild Olson are cuvântul. Tak. Øh, mange tak for denne mulighed. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Voi vorbi în limba daneză. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați oferit această posibilitate de a vorbi aici. Suntem multe milioane de oameni cu handicap în Europa. De aceea, pentru noi, acest subiect este unul deosebit de important. Noi, ca cetățeni europeni, ne bucurăm foarte mult că Parlamentul European ne dă acum această posibilitate de a spune care este punctul nostru de vedere. Acest fapt ne arată că există o bunăvoință, astfel încât să ne asigurăm că și cei cu dizabilități sunt ascultați și de aceea vă mulțumesc foarte mult. Formul European pentru Persoane cu Dizabilități, EDF, se bucură foarte mult că a fost făcută această propunere legislativă. Considerăm că este necesar ca la nivel european să existe un asemenea cadru legislativ. Ne bucurăm foarte mult că Uniunea Europeană împreună cu statele membre vor să se asigure că articolul 9 din Convenția privind dreptul persoanelor cu handicap va fi uh, asigurat. E o convenție pe care Uniunea Europeană a semnat-o. Bineînțeles că nu există niciun fel de soluție minune și acest fapt este clar. Însă, acest text este un pas înainte, un pas pentru ridicarea barierelor din Europa. Prin această legislație nu există obligații noi, însă ne asigurăm că facem pași înainte. Trebuie să ne gândim și la faptul că această directivă se concentrează pe produse mainstream. Dar există și produse speciale pentru persoanele cu disabilități. Însă când ne gândim la produsele pentru toată lumea, la cele produse mainstream, atunci nu ar trebui să existe două grupe speciale de produse adică produse mainstream care nu pot fi folosite de oameni care, de exemplu, folosesc un aparat auditiv. Bineînțeles că există grupe speciale, cu cerințe speciale, trebuie să ne gândim și la acestea, însă noi, cei cu dizabilități, vedem lucrurile în felul următor. Noi suntem o parte din întreaga societate și de aceea soluțiile trebuie să fie valabile pentru toată lumea ne uităm la aceleași programe la televizor ca toți ceilalți. La televizor, la mâncălătorie, cu trenul, cu avionul și noi trecem prin aceleași situații avem problem, aceleași probleme când ceva, oamenii au probleme când ceva nu funcționează în călătoria cu trenul și noi avem aceleași probleme, așa că ne așteptăm ca și soluțiile să fie aceleași. Cum vă spuneam, această directivă nu va putea să rezolve toate problemele, însă noi suntem de părere că vor exista îmbunătățiri și ne-am dorit ca problemele pentru companii să fie rezolvate și problemele care, pe care le au persoanele cu dizabilități în Europa. Există unele părți din directivă care cu siguranță trebuie să fie îmbunătățite, așa considerăm noi. În ceea ce privește obiectivul directivei, noi considerăm că accentul cade prea puțin pe clădiri și pe echipare. Statele membre pot să facă propuneri, așa apar lucrurile aici, pot să vină cu soluții, propuneri, însă nu sunt obligate să o facă. Și aici pe noi ne îngrijorează faptul că dacă lucrurile rămân așa nu se va întâmpla nimic, pentru că la nivel național întotdeauna avem de-a face cu rezistență. Dacă noi, persoanele cu dizabilități, dorim să ne mișcăm liber în Europa, atunci este necesar ca la hoteluri și în alte locuri publice să existe anumite cerințe obligatorii, astfel încât să avem acces, pentru că dacă nu va fi foarte greu. O altă problemă este transportul. acesta este acoperit în parte și puțin de diferitele acte legislative. Cred că ar trebui să ne concentrăm pe întregul sector de transport care să fie accesibil. Nu e suficient ca anumite părți din transportul public să fie accesibil persoanelor cu dizabilități când altele rămân inaccesibile. Există reguli transeuropene care se asigură că anumite părți de transport sunt accesibile, însă altele nu. Așa că trebuie să ne asigurăm asigurăm că pentru oamenii cu disabilități întregul drum, întreaga călătorie e fără bariere. nu se poate cumpăra fără niciun fel de impediment un bilet și până la urmă persoana respectivă să nu poată să urce în tren. Așa ceva nu folosește nimănui. Un al treilea punct pe care am dorit să ne concentrăm e că în această propunere există uh, posibilitatea pentru companii să nu pună în aplicare directiva așa cum a fost aceasta gândită. Articolul 12 nu ar trebui să fie utilizat astfel încât să poată fi folosite anumite viduri legislative pentru a eluda anumite cerințe. Nu e bine dacă sunt permise asemenea posibilități, pentru că această directivă își dorește uh, să ofere posibilitatea companiilor europene, mici și mari din Europa, să intre în concurență la același nivel și să existe soluții egale. Și am un exemplu, v-am dat un exemplu legat de Danemarca, unde ar trebui să existe noi vagoane pentru tramvaie și uh, S-a zis că nu există altfel de alte cerințe. Am discutat cu cineva care a călătorit în Europa, a văzut și alte vagoane și ne vorbea cât de importante și, și minunate sunt standardele europene pentru un transport accesibil toți cei care își doresc să vândă trenuri au deja soluții pe care le oferă. Pentru companii există acum această posibilitate de a oferi asemenea produse, însă pe de altă parte există și o lentoare în ceea ce privește problemele pe care le avem noi, care nu sunt rezolvate cât de repede ar trebui. Deci există toate aceste lucruri, oamenii sunt conservatori, câteodată nu-și doresc ceva nou, E o problemă pe care am observat-o și nu e ceva ce e bun pentru companii și nu e ceva ce e bun nici pentru persoanele cu dizabilități. Important e de asemenea, când asta de directivă, să fie analizate, to- analizate toată legislația, cea legată de transport, cea legată de serviciile audiovizuale. Nu e nimic nou, ci e vorba de dispoziții care să fie valabile pentru întregul domeniu. Nu vorbim de noi obligații, ci ne dorim ca totul să fie aliniat. Și în final aș dori să mai spun că îmbunătățirile pe care ni le dorim noi ar trebui să ne asigure că acest text poate fi văzut ca o minimă soluție. Cine dorește să meargă mai departe, un stat membru, o companie, bineînțeles, nu ar putea decât să ne ajute pe noi și ar trebui să existe această posibilitate. Cum spuneam, acest text e o soluție minimă pentru noi. Dacă ne dorim să se meargă mai departe cu aceste acte legislative, atunci statele membre și diferiții actori, companiile, trebuie să știe ce se întâmplă în domeniu. Trebuie să existe și control și supraveghere autoritățile trebuie să aibă posibilitatea să verifice dacă directiva este pusă în aplicare și este utilizată. Bineînțeles, ne punem întrebarea dacă ne dorim o societate care să fie accesibilă tuturor, să fie lipsită de bariere pentru toți și și pentru persoanele cu disabilități. Toată lumea trebuie să fie implicată? Da, dacă da, atunci e neapărat nevoie să existe o legislație solidă, cum e această directivă, dar cu control în ceea ce privește punerea în aplicare. Vă mulțumesc! Domnul Patrick Grant de la Business Europe. Good morning. Thank you for welcoming business. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru invitația lansată Business Europe de a participa la reuniunea de astăzi. Câteva comentarii pe marginea actului privind accesibilitatea. Abordarea va avea un uh, impact asupra pieței interne, inovării și supravegherii pieței. Însă aș vrea înainte de toate să o terminăm cu un mit. Noi înțelegem obiectivele unei implicări mai mari a persoanelor cu dizabilități în societate. Aceste persoane au fost împiedicate să se implice mai amplu în societate prin soluțiile de business care li se oferă. Deci mediul de afaceri este de acord că este uh, bine ca cât mai mulți consumatori să poată avea acces la bunuri și servicii. Însă, abordarea Comisiei de a legifera pe marginea acestei chestiuni nu ne convinge. Privind uh, detaliile, este clar că această abordare vizează doar piața internă noi ne dorim o bună funcționare a pieței interne și considerăm că această legislație va oferi doar dispoziții foarte vagi și va crea mai multe bariere pe piața internă pentru uh, întreprinderile europene. Nu se ia în calcul o piață inovantă pentru bunuri și servicii care există deja E vorba de o concurență intensă, standardizare. Spre exemplu, în sectorul transporturilor, de mulți ani, cooperarea cu uh, persoanele cu disabilități este una intensă în acest domeniu, de la avioane, la trenuri, la cu toții au fost uh, de acord că trebuie deschis accesul pentru persoanele cu dizabilități, însă acest acces ar putea să fie pus în pericol de această um, inițiativă legislativă. Trebuie să se deschidă mai mult piața, dar această deschidere trebuie să se bazeze pe inovație. Inovația este foarte importantă și cerințele incluse dictează modul în care trebuie atins ceva și nu ce trebuie atins. Un, uh, un concept unic oferă o paletă amplă de uh, soluții practice. Spre exemplu, în sectorul IT, Există o cooperare între marii producători și micile, micile firme pentru a oferi um, soluții accesibile tuturor, însă mediul de afaceri nu va mai putea fi, nu va mai fi în stare să propună uh, soluții individuale. Chiar și atunci când uh, nevoile persoanelor cu dizabilități diferă. Este nevoie de o accesibilitate amplă și ne-o dorim, dar uh, o concepție perfectă evident nu poate fi legiferată. Trebuie să ne bazăm pe informații la zi. Ne surprinde, recunoaștem, să vedem evaluarea de impact a Comisiei care este atât de depășită și căreia îi lipsesc informații esențiale. Informațiile um, datează din 2010, unele informații esențiale chiar lipsesc din acest um, raport de evaluare. Și dacă Comisia nu ar uh, dori, noi am cere legislatorilor să um, ducă mai departe ei înșiși aceste evaluări atât de importante este nevoie de certitudine juridică pentru ca mediul de afaceri să poată hotărâ dacă un produs sau serviciu uh, um, poate fi într-adevăr pus pe piață, însă există lipsă de definiții pentru întregi sectoare, pentru uh, hardware și software, spre exemplu. Nu se știe dacă se referă doar la computere din uh, existente sau cele din viitor care ar putea apărea pe piață. Incertitudinea juridică marchează întreaga propunere. Gândiți-vă la scutirile pentru mediul de afaceri. Nu îi se oferă niciun fel de explicație pentru cazurile în care unei întreprinderi îi se uh, refuză scutirea de către autorități. În practică, aceste scutiri vor fi nerealiste nici o întreprindere nu va putea folosi aceste scutiri pentru că nu, nu doresc să riște ca ulterior să fie considerați drept neconformi de către autoritățile de piață. Mai mult, modul în care se aplică aceste scutiri vor schimb, va schimba cadrul actual pentru libera uh, circulație a bunurilor. Întreprinderile trebuie să prenotifice scutirile pe piața în care va fi pus în uh, vânzare produsul lor. Proporționalitatea trebuie reintrodusă. Ni se pare că deocamdată propunerea nu oferă suficientă proporționalitate. Cred că sunteți de acord că regulile sunt, uh, uh, dacă nu sunt puse în aplicare, nu valorează nimic. Este nevoie de criterii clare pentru autoritățile naționale și uh, acest lucru este îngrijorător pentru securitatea produselor. Ori uh, continuați să um, uh, mizați pe securitatea produsului și nu continuați cu această directivă sau apucați exact pe calea inversă. Accesibilitatea nu poate fi măsurată. Se bazează pe comunicarea directă între întreprinderi și utilizatori și autorități pentru ca dezvoltarea să poată ține pasul cu cererea. Deci nu e vorba despre un sistem manihean în alb și negru. Autoritățile trebuie să aibă competențele pentru a găsi o soluție care evident nu va putea fi accesibilă 100% indiferent de situație dorim să dăm dovadă de spirit constructiv în ceea ce privește această propunere, însă deocamdată suntem uh, oarecum, o privim cu ochi oarecum critici. Vă mulțumesc. Thank you to both, um... Le mulțumesc celor, dor, uh, celor doi vorbitori pentru cele două prezentări. Dau cuvântul acum uh, raportorilor din umbră. Aș fi început cu Sabine. Andreas Schwab, PPE. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich freue mich. Mă mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că am intrat în această perioadă de, discuta, de discuție acestor acte legislative foarte importante. Le mulțumesc celor doi, reprez, doi reprezentanți pentru aportul important pe care și l-au adus astăzi aici cu privire la propunere. Uh, Cred că toată lumea e interesată să ajute viața de zi cu zi a oamenilor cu dizabilități prin punerea în aplicare a acestor acte legislative. Și de aceea trebuie să ținem cont și de costurile care intervin aici. Însă și în cele spuse de cel de la Business Europe, cred că a devenit foarte clar faptul că trebuie să încercăm să mergem echilibrat înainte, să facem lucrurile pas cu pas, astfel încât să nu se ajungă la un, Mm, o intrare prea puternică în mediul de afaceri și un sistem de frustrare care să nu aducă efecte pozitive. Aș avea câteva întrebări. În primul rând le-aș întreba pe domnul de la EDF dacă vede vreo modalitate în care se poate face o, o se poate avea o abordare pas cu pas în acest act privind accesibilitatea, pentru că putem uh, face lucrurile pas cu pas și costurile sunt cele care reprezintă o amenințare, așa cum apar aceste costuri în propunerea Comisiei. Uh, cred că există cerințe foarte diferite deja în ceea ce privește accesibilitatea și cerințele de sub aceasta și cum se poate ca aceasta să devină realitate. Așa că trebuie să ne întrebăm dacă la toate produsele trebuie îndeplinite toate cerințele deodată sau trebuie să fie împărțite pe grupe diferite. Și apoi o întrebare pentru domnul de la Business Europe, dacă nu există un pericol când marca CE, ca marcă de siguranță pentru produsele europene, europene nu va afecta faptul că va fi folosită pentru niște produse care nu au de-a face, pentru a eticheta niște produse unde nu se ține cont neapărat de siguranță aici. Mulțumesc. And on behalf of the socialist group. Și pentru socialiști, Olga Șanalova. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já se v první řadě omlouvám, že... Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi înainte de toate să vă rog să mă scuzați pentru întârzierea cu care am sosit. Am avut o întrunire cu președinția slovacă, care m-a reținut în această dimineață. Încă o dată vă rog să mă scuzați. Am fost informată însă de argumentele pe care le-au adus oaspeții noștri și care vin să sprijine dezbaterile pe care le-am avut în trecut, inclusiv cele de ieri, de altfel, cu Forumul European al Persoanelor cu Dizabilități. Este extrem de util să uh, ni se reamintească aceste argumente în, acest, uh, în grupul de astăzi care este mai extins. La audierile ultima audiere pe această chestiune a avut loc cu șase luni în urmă și mă bucur nespus că domnul Lockegard a, a lucrat atât de bine pe acest raport uh, și sunt convinsă că cooperarea între noi va face ca întregul uh, Parlament să fie de acord cu acest nou document legislația trebuie să deschidă accesul la bunuri și servicii pentru toți cetățenii europeni. S-a mai spus, dezbaterile au fost numeroase până acum, iar socialiștii și democrații salută aceste dezbateri care uh, duc către o funcționare mai echitabilă a pieței interne, esențială pentru buna funcționare a bunurilor și serviciilor pe piața internă trebuie ca toți participanții la piață să aibă acces. Aceste produse vor îmbunătăți modul de trai și viața nu doar a persoanelor cu dizabilități, ci a tuturor cetățenilor europeni. Sprijinim toate măsurile care ar putea să ne îndrepte în această direcție și este o prioritate să avem o uh, atitudine nediscriminatorie către toți cetățenii europeni. Societatea noastră este în curs de îmbătrânire și s-ar părea că peste câțiva ani 120 de milioane de cetățeni europeni vor beneficia în mod direct de această legislație. Câteva observații. Trebuie definit domeniul de aplicare al directivei foarte clar și gama de produse și servicii care va fi acoperită de acest document legislativ. Cred că este important în acest context să definim sectoarele care vor fi acoperite de această legislație. Trebuie să avem o, un sistem de etichetare simplu, suficient și complet Apoi, să nu uităm, uh, povara administrativă ex excesivă este un element important, însă nu cred că avem o definire foarte clară a parametrilor care ar, ne-ar permite să um, considerăm dacă e vorba despre o sarcină administrativă uh, crescută sau nu în acest caz sunt uh, deschise la discuții astfel încât legislația să fie adaptată tuturor cetățenilor care iau parte la viața societății noastre. Sunt nerăbdătoare să continuăm discuțiile cu toți raportorii din umbră și cu raportorul evident pe această chestiune. Mulțumesc, Vicky, și le mulțumesc și oaspeților care au venit să ne vorbească astăzi. E vorba despre un dosar foarte important și e clar că cât mai mulți oameni cu dizabilități ar trebui să aibă acces la aceleași posibilități de viață ca și persoanele fără dizabilități. Sunt de acord cu cele spuse de Andreea. Nu trebuie să pierdem din vedere proporționalitatea. Spre exemplu, mă gândesc la transporturi. În transporturi, eh, cerințele de accesibilitate au fost deja impuse. Eh, spre exemplu, au existat întrebări în privința automatelor pentru bilete. Dacă acestea sunt accesibile sau nu persoanelor cu dizabilități. Da, puteți pune întrebări în privința proporționalității acoperirii tuturor automatelor de bilete, uh, cu atât mai mult cu cât uh, din ce în ce mai puțin oameni în viitor vor folosi aceste mașini pentru a cumpăra biletele, ci vor privilegia cumpărarea prin intermediul aplicațiilor mobile. Credeți că e uh, de ajuns să existe un uh, automat accesibil într-o gară? Spre exemplu, uh, știu că în anumite aeroporturi există personal special care se ocupă de persoanele cu dizabilități. Apoi, mai am o întrebare. Date fiind uh, mărturie din partea EDF și Business Europe, cu toți ați vorbit despre proiect pentru toți, Design for All. Dar, uh, din câte înțeleg, vă împotriviți acestei idei și, uh, și doriți mai degrabă ca nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități să fie luate în seamă. Dar uh, credem că ar trebui să se caute un uh, proiect, un design care să fie accesibilă cât mai multor persoane. Să nu, ne, să nu uităm însă și prețul uh, de producție pe care l-ar putea, care ar putea crește din această cauză. Sunt de acord cu ce a spus Andreas în privința marcajului CE. Cred că ar fi Cred că acest lucru ar putea induce în eroare atunci când un astfel de marcaj uh, ar trebui să indice faptul că se îndeplinesc cerințele legate de accesibilitate. Nu știu, poate ar trebui găsit un marcaj diferit. Mulțumesc! E cineva din partea GUE? De la Verzi? de la FDD. Cine dorește să se mai înscrie la cuvânt? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Catherine Steiner. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc celor care au luat cuvântul până acum. Această propunere a durat foarte mult, se vorbește despre costuri. Trebuie să ne asigurăm că această legislație va fi securizată în asemenea fel încât să prevedem viitorul comentariile din partea mediului de afaceri mi se pare că nu au umilința necesară. Există tonul contribuției din partea Business Europe mi s-a părut jignitor. Mi se pare că persoanele cu dizabilități sunt consumatori, sunt clienți și, așa cum se spunea mai devreme, numărul lor crește în continuare. Cred că la un moment dat Business Europe ar trebui să uh, ia în serios această chestiune a drepturilor persoanelor cu dizabilități. Salut organizațiile care se ocupă de uh, aceste persoane într-un mod uh, sensibil și constructiv am, uh, în 97 uh, și, între 97 și 99 am uh, vizitat pentru prima oară un autobuz accesibil. Și dacă ar fi fost trei utilizatori cu handicap care să se fi urcat în același timp în autobuz, nu ar fi putut avea loc. Lucrurile între timp s-au îmbunătățit și asta ni se datorează și nouă. Eu vreau să colaborăm pentru a ne ridica la măsura obiectivelor care ne stau în față. Vă mulțumesc. Kaya Kalas Da, cred că vorbesc oarecum în numele întregului grup uh, politic din care fac parte. Aș avea o întrebare în privința intervențiilor uh, precedente. În primul rând către EDF. Ați spus că domeniul de aplicare este mult prea limitat și că acesta ar trebui extins. Cum poate fi acesta extins fără a deveni vag? Aș vrea să știu. Am câteva întrebări și pentru Business Europe. Ați spus că propunerea a fost uh, lăsată la o interpretare foarte uh, amplă care poate mm, aduce o mm, mult prea multe interpretări posibile, de fapt în ceea ce privește supravegherea pieței, spre exemplu. Comisia Europeană De fapt, aș vrea să știu uh, care sunt preocupările dumneavoastră în privința sarcinii administrative care ar putea apărea. Apoi ați vorbit despre acel uh, proiect unic pentru toți în ceea ce privește bunurile și serviciile și că vă um, împotriviți acestei idei. Aș vrea să ne dați uh, mai multe explicații în privința alternativelor pe care le vedeți. Mulțumesc. Mulțumesc, da, și eu am câteva observații inspirate de comentariile de până acum cum a fost că degeaba îți poți cumpăra bilet dacă nu te poți urca în tren. Într-adevăr, chestiunea accesibilității este una foarte amplă și trebuie să o tratăm ca atare. Trebuie ca accesibilitatea să, fie, să funcționeze pentru toți, nu doar pentru unii. Trebuie să ne asigurăm că nu se creează conflicte cu alte acte legislative, cu alte sectoare. Am înțeles uh, și comentariile în ceea ce privește um, privirea către viitor și către progresul științific. Aș avea o întrebare specifică în privința documentației administrative. Produsele trebuie să fie sigure, nu-i așa? Ehm, securitatea produselor este foarte importantă. Dar asta nu înseamnă că fiecare produs trebuie să care după el propria declarația de conformitate. Deci aș vrea să știu dacă fiecare produs va trebui să treacă prin acest parcurs al declarației de conformitate. Deci cât de mult trebuie aliniată accesibilitatea cu uh, toată sarcina administrativă. Nu știu dacă ați înțeles ce am vrut să-ți spun, dar evident uh, toate produsele ar trebui să fie sigure, dar nu toate ar trebui să aibă și o declarație de conformitate. Voi inversa ordinea vorbitorilor acum, deci dau în, întâi cuvântul Business Europe și apoi EDF. So, uh, firstly, I'll Am să răspund mai întâi în ce privește marca CE marca CE nu este pe consumator, este pentru companii, ceea ce demonstrează că produsele lor sunt conforme cu legislația de mediu și cu legislația europeană. Sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește posibilele confuzii care s-ar putea crea dacă am aplica acest uh, sigiliu pe produsele accesibile. Uh, E adevărat însă că acest uh, este folosit și pentru alte produse care nu fac parte din sfera de acoperire a acestei directive. Deci s-ar putea să uh, ne um, regăsim cu acest sigiliu aplicat pe o seară întreagă de produse care nu îndeplinesc doar criteriile de securitate și de respect a mediului, ci care sunt și accesibile sau care îndeplinesc alte criterii. Deci, uh, concluzia ar fi că uh, consumatorii n-ar mai ști uh, până la urmă la ce anume corespunde CE. Aș vrea de asemenea să vă atrag atenția asupra faptului că această directivă se va aplica și serviciilor. Noi, sincer, nu înțelegem cum putem să aplicăm marca CE serviciilor. Ce faci? Pui CE sus în dreapta pe ecran pentru site-urile internet? Um, sunt de acord cu faptul că acest design universal va avea un impact asupra prețurilor și asupra soluțiilor pe care companiile le oferă pieței. Știu că prețul este afectat de mulți alți factori, dar întotdeauna există uh, un preț plafon pe care companiile trebuie să-l practice ca să fie conforme cu legislația și dacă vei avea o singură soluție și un design universal uh, în loc de o gamă întreagă de prețuri și de soluții, eu nu cred că va fi mai bine pentru consumator. Credem de asemenea că această abordare a designului universal nu ajută uh, companiile care tocmai uh, fabrică produse pentru persoanele cu nevoi speciale companiile pot să folosească acest design universal, dar pe o bază facultativă. Nu trebuie să fie obligatoriu și oricum este foarte neclară această dispoziție privind designul pentru toți. Nu știm dacă un produs trebuie să fie imediat accesibil de îndată ce este pus pe piață sau dacă cumva uh, trebuie să um, creezi o tehnologie care să fie compatibilă cu o nevoie anume, să zicem, de exemplu, să poți să adaptezi uh, ecranul unui calculator pentru ca el să poată fi folosit de o persoană uh, de învăzătoare. Business Europe consideră că este o chestiune deosebit de serioasă. Avem un departament al afacerilor sociale care analizează și ei acest proiect de directivă și care vor să înțeleagă care sunt nevoile societății și ce fac companiile. Eu vând de la Departamentul Piață Internă și eu chiar cred că această legislație va afecta piața internică. Dacă te uiți cum este redactat, este un act legislativ nou, cât se poate de clasic, vorbim despre supravegherea pieței, vorbim despre evaluarea conformității, vorbim despre uh, um, cerințe tipice pentru piața internă. În ce privește uh, costurile și birocrația? Uh, am încercat să mă exprim foarte prudent. Companiile fac foarte multe lucruri. Atunci când nu ai legislație, asta nu înseamnă că nu se întâmplă nimic, că companiile stau cu brațele încrucișate. Referitor la uh, o altă etichetare în loc de CE, eu aș prefera să fim prudenți. Dacă există o etichetă specială pentru produs accesibil, uh, s-ar putea să fie accesibil pentru o anumită categorie de consumatori, să spunem pentru grupul A, dar să nu fie accesibilă pentru cei din grupul B. Deci dacă ai avea o singură etichetă, atunci nu are niciun sens pentru o serie întreagă de consumatori. Și Accesibilitatea este ceva ce evoluează, avem nevoie de inovare, de îmbunătățiri pe viitor. Nu putem doar să punem o etichetă pe un produs și să spunem numai atât putem să facem și restul uh, treaba dumneavoastră. Noi vrem să îmbunătățim produsele și serviciile și de aceea nu credem că e nevoie de o asemenea etichetă. În sfârșit, în ce privește poverile? O declarație de conformitate va fi uh, necesară pentru toate produsele uh, de care este nevoie și întreaga directivă oricum face parte dintr-un între cadru, ori un, o declarație de conformitate ar trebui să se afle în posesia companiilor și să fie prezentată în momentul în care cineva o cere. Dar eu cred că o asemenea declarație de conformitate va reprezenta o povară pentru fabricanți, pentru că ei vor trebui pentru fiecare nou produs să aibă o asemenea declarație uh, care să conțină toate detaliile din anexa 1 la această propunere. Importator producătorii în plus vor trebui să verifice și la fel și distribuitorii. Pentru IMM-uri este uh, uh, ceva îngrijorător. Noi credem că uh, IMM-urile pot să ofere produse și servicii, inclusiv um, să facă export cu ele. Deci dacă creăm poveri pentru IMM-uri, este de-a dreptul ilogic. Mă gândesc că sunt anumite derogări acordate IMM-urilor, dar până la urmă aceste derogări mai degrabă sunt uh, o povară suplimentară. Toate aceste derogări nu sunt proporționale cu nevoile IMM-urilor. Și dacă fiecare uh, mică întreprindere trebuie să explice autorităților uh, cum și unde dorește să-și plaseze produsul, nu-i mai pasă de derogare. Da, Mulțumesc. Acum vreau să dau uh, um, cuvântul reprezentantului uh, Forumului Persoanelor cu Dizabilități ca să poată și dumnealui să reacționeze. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru aceste uh, întrebări foarte interesante. Forumul European poate să Um, facă propria sa propunere privitor la punerea în aplicare a acestei directive. Noi uh, evaluăm uh, durata de viață a unui produs un produs informatic, de exemplu, un calculator sau acest tip de echipament are o durată de viață foarte scurtă. Și atunci trebuie să îi aplicăm rapid criteriile de accesibilitate. Am mai fost întrebat dacă este suficient să uh, um, uh, poți să cumperi bilete de la automat, să zicem, într-o gară uh, și ca aceste automate să fie ușor de folosit pentru persoanele cu dizabilități. Noi vă răspundem că nu vrem ca toate ghișeele, toate automatele să fie uh, uh, modificate. Ar fi bine dacă măcar ar exista una sau două în fiecare gară. Dar, pe de altă parte, dar dacă, dacă aveți o tehnologie uh, care vă permite ca toate aceste case să fie uh, accesibile, de ce să nu le transformați pe toate? Dacă vor exista aceste cerințe de um, accesibilitate, de ce să nu fie universal valabile în ce privește creșterea uh, prețului la bunuri și servicii, din cauza că toate ar trebui să îndeplinească aceste criterii de accesibilitate. Business Europe ne spune, da, prețurile vor crește foarte mult, dar mm, noi vorbim aici despre produse care sunt consumate în cantități mari. Uh, vorbim uh, de produse care sunt fabricate în milioane de exemplare. Deci, sincer, eu nu cred că va exista o creștere atât de mare a prețului din cauza că acestea vor fi accesibile și pentru persoanele cu nevoi speciale. A face ca aceste produse să fie accesibile este o plus valoare, un câștig. Da, poate că pentru unele prețul va crește un pic, dar nu așa cum anunță Business Europe că va avea loc uh, o apocalipsă. Și eu nu cred că accesibilitatea costă mai mult decât non-accesibilitatea. Cum să facem propuneri mai concrete? Eu am făcut asemenea propuneri, de exemplu în ceea ce privește uh, clădirile și accesul la clădiri. Noi am făcut propuneri foarte simple. Statele membre au competență de a adopta uh, legislație pentru ca toate clădirile să fie um, accesibile. Dacă ar exista o normă uh, obligatorie pentru toată uh, Europa, atunci va fi nevoie de multe modificări uh, um, pentru clădiri, dar aceste modificări nu trebuie să se facă peste noapte. Noi, să știți că mm, suntem foarte răbdători și întotdeauna ne bucurăm când vedem uh, o modificare, când vedem o evoluție și oricum uh, clădirile mm, nou construite deja includ aceste uh, um, facilitări. Dar, cum să zic, e mult mai urgent să poți să ai acces în orice tren sau în orice autobuz decât să ai acces în orice clădire. Nu, trebuie să ții cont de niște criterii de proporționalitate și să ne dăm suficient timp pentru a, face ca toate clădirile să fie conforme cu aceste criterii de accesibilitate. Dar a garanta libera circulație pentru toți în Europa, mi se pare că este un drept fundamental. Nu trebuie să fii pedepsit pentru că ai o dizabilitate. Europa aceasta este și Europa noastră și trebuie să garantez faptul că uh, uh, clădirile publice sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități. Doamnă președinte, s-a mai vorbit despre un alt uh, aspect important, faptul că anumite norme europene ar putea să uh, fie contrare sau, mă rog, să intre în conflict cu legislațiile naționale și anume că există în anumite state membre legislație care deja uh, a um, garantat accesibilitate și că aceste um, legislații deja reglementează aspecte care încă nu sunt reglementate de legislația europeană. Poate că acest Parlament ar trebui să regrupeze uh, toate Uh, normele legislative care uh, permit uh, um, accesibilitatea, astfel încât toată lumea să știe clar ce anume trebuie să fie respectat. Da, s-a vorbit și despre birocrație. Noi, să știți că suntem uh, foarte afectați de birocrație în general și nu vom spune niciodată că uh, Um, suntem uh, în favoarea creșterii costurilor uh, um, administrative sau a birocrației. Este totuși suficient să dai dovadă de bun simț. Garantarea accesibilității este pentru noi un drept. Dar suntem raționali și cât se poate de lucizi Înțelegem că există costuri, înțelegem că există condiții de proporționalitate, înțelegem de asemenea că se pot acorda derogări și perioade de tranziție pentru statele membre. Nimeni nu se va aștepta ca aceste schimbări să aibă loc uh, de azi pe mâine. Dar nu puteți nici să vă ascundeți în spatele cheltuielilor și a costurilor birocratice uh, și să le folosiți drept scuză pentru a nu întreprinde nimic în vederea um, uh, măririi accesibilității și uh, întreprinderile, de exemplu, care uh, deja iau măsuri pentru a favoriza accesibilitatea la produsele și serviciile lor, ar trebui să fie stimulate, ar trebui să fie chiar recompensate într-un fel. Asociațiile persoanelor cu dizabilități au uh, propriile lor uh, revendicări. Este suficient să le acordați puțină atenție atunci când uh, o um, asociație de persoane cu dizabilități uh, um, critică o anumită companie, înseamnă că aceasta nu a făcut nici măcar minimum necesar. Noi credem că Europa trebuie să fie accesibilă pentru toți, să fie o Europa pentru cei mici și pentru cei mari, dar o Europa accesibilă. Da, în spiritul concurenței, în spiritul uh, libertăților fundamentale, dar ne dorim să aibă loc această revoluție. În caz contrar, la un anumit uh, moment dat vom avea mașini fără șofer în Europa și noi încă ne vom gândi, noi cei cu dizabilități vor trebui încă să ne deplasăm uh, călare. Industria întotdeauna vine cu soluții noi, dar trebuie să avem soluții noi într-un uh, context uh, adecvat. Și contextul adecvat înseamnă că trebuie să existe accesibilitate pentru toți. Noi suntem foarte mulțumiți de faptul că Parlamentul um, a luat această inițiativă și că există această propunere legislativă din partea Comisiei ne bucurăm că acum se pune accentul pe accesibilitate și să sperăm că și rezultatul final va fi unul pozitiv. Suntem așadar bucuroși că putem să colaborăm cu dumneavoastră și vă suntem recunoscători pentru faptul că ne-ați invitat în fața comisiei dumneavoastră și sperăm că obstacolele în caz, calea accesibilității vor dispare din Europa și Europa va fi accesibilă pentru toți. Thank you very much. I think we all share in that hope. Mulțumesc foarte mult. Cred că cu toții avem aceeași speranță și ne dorim ca aceasta să devină realitate într-un mod eficient. Așa că acum aș da cuvântul și comisiei. Um, is it, is it Mrs. Grange or Mrs. Forena? Ima Placencia. Miss Placencia. Ima Placencia. Thank you. Doamna Placencia. În primul rând, permiteți-mi să încep prin a mulțumi. Ai mulțumi Parlamentului că a organizat acest uh, schimb de păreri. E unul foarte important și ne arată opiniile interesante, diferite. Puteți vorbi puțin mai tare, spune doamna președinte. E mai bine așa? Bine. Mulțumim în primul rând Parlamentului pentru faptul că a organizat acest schimb de opinii și pentru bogăția de informații pe care le putem lua cu noi de aici. În această scurtă intervenție voi încerca să ating mai multe lucruri care au fost discutate astăzi și voi încerca să clarific conținutul propunerii și forma pe care o are această propunere. Ne dorim să avem o propunere fezabilă și realistă, pe astfel încât industria să poată să facă produs astfel încât produsele și serviciile să fie accesibile. Totul să rezulte într-o piață internă care să funcționeze mai bine, astfel încât persoanele cu dizabilități să beneficieze de pe urma acestor produse. De aceea, propunerea alege o serie de instrumente bine cunoscute de pe piața internă. Într-adevăr, propunerea utilizează cerințe generale, dar funcționale în ceea ce privește accesibilitatea, împreună cu standarde atunci când e nevoie de mai multe detalii în ceea ce privește accesibilitatea. Se folosește supravegherea pe piață și uh, declarația de conformitate cu marcă CE. Permiteți-mi să spun că acest model este adaptat în maniere diferite pentru produse și pentru servicii. Am ținut cont de faptul că produsele sunt cele care au o marcă CE și există deja un model în acest sens, însă serviciile nu au așa ceva. Site-ul e-commerce nu trebuie să aibă un marcaj CE, însă ceea ce cerem noi e ca în instrucțiunile eh, caracteristicile de accesibilitate să fie descrise. Astfel ajung la un punct foarte important din această propunere, și anume importanța pe care o pune asupra dispozițiilor legate de accesibilitate. Propunerea cere două tipuri de informații care să fie date consumatorilor. În primul rând, în ceea ce privește caracteristicile de accesibilitate ale produselor și serviciilor, astfel încât consumatorul să poată să aleagă. Apoi, informații într-un format accesibil despre cum produsul sau serviciul funcționează și operează, astfel încât să, să poată să fie folosit de persoane cu dizabilități. Marcajul CE nu e pentru consumatori, așa cum s-a spus deja este o expresie a alinierii la legislația UE. E un instrument bine cunoscut și acesta e felul în care actul de accesibilitate folosește marcajul CE. Informațiile apar într-un mod diferit, pentru că, într-adevăr, persoanele cu dizabilități trebuie să fie informate, trebuie să facă alegerile corecte, astfel încât să ajungă la cele mai accesibile produse pentru nevoile lor. Permiteți-mi să subliniez care sunt punctele plus, ale punctele tare ale actului. În primul rând, aduce o coerență între sectoare pe anumite elemente, privind spre viitor unde e nevoie de accesibilitate și unde acesta complementează legislația existentă în UE. Permiteți-mi să dau exemplul transportului. Dispozițiile la transport țin de asistență. Cum îi ajutăm pe cei cu dizabilități? Majoritatea dintre dispozițiile existente nu sunt despre accesibilitate în cadrul legislativ, așa că actul de accesibilitate complementează acest cadru legislativ. De exemplu, cerând site-urilor de pe internet și terminalelor să fie accesibile și face acest lucru într-un mod transsectorial, pentru că pe o pagină de internet caracteristicile de accesibilitate trebuie să fie aceleași, indiferent de sector. Așa că este importantă coerența între sectoare. În plus, în domeniul transportului, intermodalitatea devine ceva foarte important cumperi un uh, bilet astfel încât să mergi cu uh, trenul, cu autobuzul, cu metroul, un același bilet care, pe care, care este folosit. De aceea sunt importante cerințele comune în acest sector. Ce mai e important? E conectată cererea cu oferta. Într-adevăr, există un efort pentru accesibilitate să se facă unde nu s-a făcut de la început. De aceea, aceleași cerințe sunt uh, făcute și pentru operatorii economici, astfel încât produsele și serviciile să fie făcute accesibile, cât și pentru autoritățile publice. Atunci când cumpără produse și servicii cu accesibilitate, care sunt finanțate prin uh, fonduri europene trebuie să fie reconciliată cererea și oferta și sperăm că acest fapt va stimula piața. Și acum permiteți-mi să spun câte ceva despre punerea în aplicare, care este orientată spre proces. Nu doar autoritățile de supraveghere de piață joacă un rol important. Întâi există o declarație, o autodeclarație. Există acest nivel de încredere că operatorii economici vor spune că îndeplinesc cerințele. Apoi există controle. E un proces echilibrat. Sunt făcute aceste verificări de autoritățile de supraveghere pe piață. Și dacă aceasta nu va funcționa, vom spera că lucrurile nu vor sta așa, însă consumatorii pot să întreprindă acțiuni la nivel național. E un proces proporțional și sperăm că ne vom asigura că la sfârșit vor exista produse și servicii accesibile pe piață câte ceva despre Design for All și accesibilitate. Toate statele membre au ratificat Convenția ONU în ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități. La fel a făcut-o și Uniunea Europeană. Convenția conține un set de drepturi pentru persoanele cu dizabilități. Prin articolul 9, la accesibilitate, acolo se spune clar pentru ca persoanele cu dizabilități să poată să își uh, ia în primire drepturile, au nevoie de accesibilitate. Accesibilitatea este o precondiție pentru a ajunge la un acces egal la drepturi. Accesibilitatea poate fi îndeplinită printr-o abordare design pentru toți și anume ne dorim să avem avem aceeași soluție pentru toți, însă când aceasta nu e suficientă, avem soluții de ajutor, cum ar fi asistența sau echipamente specifice și permiteți-mi să vă dau un exemplu. Ne dorim să avem un autobuz cu o platformă joasă astfel încât toată lumea să folosească aceeași intrare, nu un autobuz cu un echipament special pentru persoanele cu dizabilități, un telefon mobil pe care poate fi, po- poate folosi toată lumea pentru a suna la 112 și nu dispozitive diferite care nu doar când sunt, că sunt foarte scumpe, dar și operează doar la nivel local, regional. De aceea design pentru toți, e un, un principiu foarte important care apare în propunere. Însă rămân și alte tipuri de soluții. Pentru a încheia, permiteți-mi să vă spun două lucruri. În primul rând, în ceea ce privește internetul și e-comerțul. Uh, Aici lumea devine mobilă. Cerințele de accesibilitate pe care le punem în actul de accesibilitate vor asigura și facilita felul în care merge lumea acum spre mobil. Cerințele, vorbeam de cerințe, permiteți-mi să vă spun că acestea sunt echilibrate și încearcă să ajungă la un echilibru dificil de atins. Și da, e un echilibru într-adevăr dificil între a fi flexibil și a fi exact. Flexibilitate, astfel încât să permitem inovare și exactitate, astfel încât să ne asigurăm că există respectare și punere în aplicare. Nu vrem să fim prescriptivi, însă ne dorim să avem acest echilibru între flexibilitate și exactitate. Uh, pentru că acordăm o importanță foarte mare punerii în aplicare, performanței, dar și inovării și dezvoltărilor ulterioare din domeniu. Și cred că mă voi opri aici. Vreau să vă spun că vă stăm la dispoziție pentru orice tip de clarificări pe care vi le-ați putea dori. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Aveam timp până la 10 fără 10 pentru această dezbatere, e acum 10 fără 10, 11 uh, fără 10 minute, însă dacă doamna Caia dorește să ia cuvântul în numele raportorului, vreau doar să le mulțumesc tuturor pentru intervenție și vă spun ce vă spuneam și la început, da, trebuie să găsim un echilibru și raportorul a spus care sunt îngrijorările acestuia și așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu fiecare dintre dumneavoastră. Mulțumesc din nou, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenții tuturor și aș spune ceva comisiei. Se pare că în observațiile dumneavoastră ați clarificat unele dintre lucrurile neclare pe care le aveau vorbitorii noștri legate de text. Și dacă textul dumneavoastră nu e clar pentru ei într-o primă variantă, poate că ați dori și dumneavoastră să colaborați cu raportorul și să vedeți cum puteți să vă faceți intențiile puțin mai clare și dumneavoastră. Pentru că din experiența mea, totdeauna e mai ușor când comisia clarifică lucrurile de la început și nu așteaptă trilogul. Vă mulțumesc foarte mult! Și acum le vor permite invitațiilor noștri să părăsească sala înainte să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Deși puteți să rămâneți alături de noi dacă vă doriți. if I could possibly ask people who are not... I-aș ruga pe cei care nu rămân pentru următorul punct de pe ordinea de zi să părăsească sala. Ne-ar fi foarte util. Pentru că sunt mulți care vor să participe la următoarea dezbatere. Următorul punct de pe ordinea de zi e examinarea amendamentelor raportului Dalton în ceea ce privește omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și alte sisteme și componente și unități tehnice separate destinate vehiculelor respective. 933 de amendamente au uh, fost uh, depuse. Vom avea o listă a vorbitorilor, bineînțeles Domnul Dalton va avea cuvântul înainte, primul, și cine dorește să ia cuvântul, vă rog să semnalizați acum acest fapt ca să știu cât timp are toată lumea pentru a vorbi. În mai puțin de 5 minute, domnule raportor, dacă puteți, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că e bine că am început, în sfârșit, să lucrăm pe substanța propunerii. Aș începe spunând câte ceva despre calendar, pentru că am operat niște modificări aici. Uh, Comisiile Envi și Trans uh, nu s-au mobilizat la timp, au fost foarte înceți și au uh, prezentat avizele foarte târziu și de aceea a trebuit să amânăm votul final asupra acestui document până pe data de 26 ianuarie. Mă dezamăgește puțin acest fapt. 26 ianuarie, adică la peste 300 de zile după ce propune, Comisia și-a făcut propunerea. Avem de un an deja acest document. Cetățenii europeni așteaptă un răspuns din partea noastră în legătură cu ceea ce s-a întâmplat cu Volkswagen, cu alți producători auto și ne-a luat un an până să analizăm totul. Cred că e timpul să ne mobilizăm. Din punctul meu de vedere, 26 ianuarie e termenul limită și trebuie să să ne mobilizăm de pe acum. Da, e adevărat, avem un număr mare de amendamente, însă jumătate dintre ele au de-a face cu o singură chestiune, și anume cea legată de agenția, dacă să avem sau nu o agenție. Aceasta este o singură chestiune. Sper că vom putea să negociem asupra ei, însă s-ar putea să nu se rezolve fără un vot. Înseamnă că jumătate din amendamente de fapt nu sunt relevante în negocierile pe care le vom avea în următoarele săptămâni. Așa că rămânem cu 450-460 de amendamente, ceea ce pentru un dosar legislativ nu înseamnă foarte mult. Eu sunt încrezător și sper că vom putea să mergem repede. Voi propun o serie de date de reuniuni și sper că raportorii din umbră vor putea să fie de acord cu mine. Va trebui să ne întâlnim de mai multe ori și trebuie într-adevăr să ne apucăm de treabă. Amendamentele ca atare acum. Cum spuneam, jumătate au de-a face cu agenția. Însă pe multe din celelalte chestiuni cred că există o bază bună pentru compromis aici. Cred că există o neînțelegere sau a existat o neînțelegere în legătură cu propunerile mele originale. originale. În propunerile mele um, duceam multe din puterile comisiei sub noul forum, forum. Le, doar le mutam într-o altă parte. Asiguram că există un mai mult control asupra lor. Așa că am mai, am, am mai uh, depus niște amendamente astfel încât să fie mult mai clară această chestiune și să ne asigurăm că într-adevăr e o instituție care într-adevăr are putere. Și putem vedea acest lucru în anumite poziții luate din Parlament. Recomandările pe care le-am făcut regăsiți toate acestea, acest forum, acest forum să fie într-adevăr un forum care să aibă putere, adică am propus ca Comisia să aibă puterea de a suspenda Uh, recunoașterea reciprocă în caz de, ne, de nerespectare din partea statelor membre. Există un amendament dat de verzi și socialiști care merg în același sens. Așa că eu sper că vom putea să ajungem la o bază comună și aici. Din ce văd eu, se oferă în mod oficial Comisiei mai multă putere, ceva ce se facă prin intermediul unei agenții, însă nu neapărat. Sper că vom um, continua discuțiile aici. Există multe discuții legate de forum, cum este acesta format, cine participă, ce îndatorire are, taxele, apoi uh, să vedem cum va fi finanțată supravegherea pe piață. E un punct foarte important. Accesul la reparații și așa mai departe și alte lucruri care apar în amendamente, le-am subliniat acolo și bineînțeles trebuie să existe această supraveghere pe piață și odată ce există, care va fi diferența între supraveghere la nivel național și european. Acestea sunt lucrurile cele mai importante, toate se regăsesc în amendamentele mele și ale colegilor și acum aștept cu nerăbdare comentariile și părerile pe care și le vor exprima colegii mei acum și apoi voi mai lua cuvântul la final. Vă mulțumesc! Avem un număr mare de vorbitori, așa că vă voi ruga să vă încadrați în aproximativ două minute fiecare. Ivan Stefan. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, mulțumesc raportorului pentru activitatea sa. Și nici eu nu sunt uh, încântat de amânările înregistrate. Acestea se datorează mai ales Comisiei TRAN noi uh, facem tot ce ne stă în putință pentru a respecta calendarele și termenele. Cred că este un dosar important și sprijin uh, poziția Comisiei Europene de a acorda mai multe competențe acesteia în acest dosar, dar să se aplice în același timp uh, aceleași reguli în toate statele membre. În ceea ce privește agenția, nu sprijinim crearea acesteia. Noi am preferat să se folosească instituțiile actuale, ci să se îmbunătățească cooperarea mai degrabă între statele membre. Deci, sprijinim poziția raportorului de crearea unui forum și de a avea o evaluare interpares pentru a asigura o utilizare mai bună a cadrului instituțional actual. În ceea ce privește taxele și structura tarifară, sunt de acord cu împărțirea uh, tarifa, uh, tarifară între uh, condițiile reale de conducere între producători și cred că trebuie să avem un sistem cât mai eficient Vorbim despre impactul costurilor asupra cetățenilor în permanență, așadar eu susprijin ideea unui sistem eficient care în același timp să sporească și încrederea cetățenilor. Mulțumesc! Cristof Șaldemose. Mulțumesc. Permiteți-mi și mie să mulțumesc domnului Dalton pentru prelungirea termenului, cred că este important. Eu doar azi dimineața am primit traducerea, nici n-am avut timp să parcurg amendamentele așadar. Deci chiar dacă apar întârzieri, într-adevăr, să nu uităm că este o chestiune foarte complexă și care trebuie analizată îndeamănunt. Mulțumesc încă o dată. E adevărat, marea majoritate a amendamentelor grupului meu vizează crearea unei agenții europene. Așa cum am spus și ultima oară, propunerea Comisiei este un punct bun de plecare, însă trebuie consolidat uh, sistemul, chiar mai, să se meargă mai departe decât propunerea actuală a Comisiei. De ce? Ei bine, așa cum am mai spus și în trecut, dată fiind activitatea Comisiei de Anchetă, cunosc foarte bine situația și știu ce a mers anapoda în sistemul actual. Așadar, chiar cred că avem nevoie de un corp independent, de un organism independent de constructorii auto și care să uh, controleze respectarea regulilor. Eu nu cred că statele membre sunt capabile să asigure acest control și tocmai de aceea am propus crearea unei agenții. Nu propunem o agenție care să facă ea uh, omologarea de tip, dar care să facă supravegherea de piață și care eventual să suspende omologarea de tip. Agenția ar trebui să se ocupe de supravegherea de piață supraveghere de care nu cred că sunt în stare statele membre. Nu o să intru acum în amănuntul amendamentelor propuse, însă vă rog să fiți cât mai deschiși cu putință și să discutați această chestiune și între raportorii din umbră. Am spus că știu că multe grupuri, PPE, ALDE și și alții uh, își doresc o uh, supraveghere europeană mai serioasă. Oricum, sper să găsim soluția cea mai bună cu putință. Încă o dată mulțumesc pentru prelungirea calendarului și aș avea o întrebare. Poate Comisia ar putea ulterior să ne explice ce fel de finanțe au uh, întrevăzut ei în propunerea lor, ce fel de taxe cum s-ar putea finanța acest sistem pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, Dita Șaranțova! Mulțumesc, doamnă președinte, am trei pagini, dar o să încerc să fiu cât mai succintă cu putință. Înainte de toate, mulțumesc raportorului atât pentru activitatea pe acest dosar, cât și pentru a, procedura pe care tocmai a prezentat-o. Da, cred că e nevoie de a se consolida supravegherea pe piața europeană. Dar acum, în privința modului în care se va ajunge aici, părerile noastre diferă. Cred că trebuie să vedem cum putem acorda cât mai multe competențe comisiei pentru uh, teste eu cred că ar trebui să avem o abordare în două etape. Comisia trebuie să oblige în primul rând statele membre să facă testele atunci când consideră necesar și atunci când Comisia are motive să creadă că ceva nu este în regulă, să poată face ea uh, aceste texte. Noi vrem să se consolideze forumul pentru schimbul de informații. Amendamentul meu merge chiar mai departe, se dorește schimbarea titlului pentru a, acorda mai multe competențe forumului actual, pentru a-i încredința misiuni specifice și nu doar pentru a dezbate pe omologarea de tip. În ceea ce privește structura tarifară, eu cred că în propunerea inițială a Comisiei destul de uh, ciudată, are și lacune judiciare din punctul meu de vedere, statele membre trebuie să hotărască cum să-și organizeze sistemul. Dar, într-adevăr, trebuie evitate conflictele de interese. Eu uh, cer să se uh, împiedice plata directă sau indirectă de către constructori. În ceea ce privește certificatele, noi am vrea o dată de expirare mai, realistic, mai realistă. Data de, termenul de 5 ani propus de comisie nu se potrivește cu ciclul de viață al unei mașini. Mai degrabă ar trebui 7 ani. Uh, pentru vehicule de serie s-a propus 12, s a propus 12 luni, e o perioadă mult prea scurtă, pentru că depinde foarte mult de tipul de vehicule și de cantitatea acestora. Apoi, în ceea ce privește durata maximă pentru statele membre și pentru vânzarea vehiculelor de uh, ar trebui să se treacă de la 3 luni la o lună pentru a asigura mai multă certitudine pentru producători. În ceea ce privește evaluarea interpares, în loc să se oblige statele membre să întreprindă o astfel de revizuire, la fiecare doi ani, noi propunem uh, ca acest, uh, această competență să revină forumului actual care să hotărască. Apoi, în ceea ce privește articolul 91, uh, um, acolo unde se vorbește despre dispozitivul de invalidare, uh, ar trebui să se detalieze puțin. Mulțumesc! Mulțumesc, o să trunchez puțin timpul acordat uh, următoarelor uh, intervenții. Denis nu e aici. Pascal Duron? Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să respect eu primul uh, termenul de două minute acordat. Domnule Dalton, eu sunt un jurist continental, așadar nu judec intențiile sau spiritul legii, ci judec ce rămâne dintr-un text legislativ. Pe mine mă interesează ce citești într-un text legislativ. Înțeleg sentimentul dumneavoastră și anume că nu doriți să se modifice textul comisiei, dar adevărul și realitatea este că în propunerea dumneavoastră ne regăsim într-o um, um, dizolvarea propunerii comisiei și o reducere la minimum a acesteia. Problema majoră ar fi așadar cea a încrederii consumatorilor, după dumneavoastră. Problema principală este faptul că constructorii auto au fraudat în mod deliberat textele. Așadar, ne regăsim într-o situație de eșec, iar această fraudă face ca în fiecare zi în Europa să apară noi și noi cazuri de boală, boli de muncă sau care poluează aerul. Trebuie să ieșim din acest cerc vicios. Domnule Dalton, ați spus că regretați faptul că Comisia TRAN și Comisia ENVI au uh, uh, marcat întârzieri. Păi poate că ele au așteptat uh, rezultatul Comisiei de anchete comisie de anchetă pe care noi, Parlamentul European, am cerut-o pentru a ieși din această logică a fraudei. Comisia noastră, în loc să o ia la marș forțat către o soluție care clar nu este cea mai bună, ar trebui să acorde suficient timp pentru a uh, rezolva o chestiune care afectează milioane și milioane de europeni ați primit, doamnă președinte, o scrisoare de la președinta Comisiei EMIS. Ce ați făcut cu aceasta? Păi vă spun eu, n-ați făcut nimic, pentru că nu țineți seama nici de cum de ce vi se spune în afara acestei comisii. Și asta este foarte grav. Da, ați amânat, însă de ce ați amânat? Pentru că eu, într-o duminică după amiază, am uh, pus mâna și am scris faptul că este scandalos uh, Uh, faptul că mm, amendamentele nici măcar nu fusese traduse. Ne îndreptăm uh, repede și voios către soluțiile cele mai proaste cu putință. Domnule Dalton, vă rog să ascultați ce are de spus Comisia EMIS, TRAN și Mediu pentru a pune odată capăt acestui scandal a legăturii între statele membre și constructorii auto care ne-au dus în situația dezastruoasă în care ne aflăm astăzi. a sosit și Denis. Pascal, înțeleg că secretariatul nu a verificat uh, cu raportorii din umbră și raportorul. Într-adevăr, haide, trebuie să ne asigurăm câteodată din timp, dar haideți să ne calmăm puțin. Uh, părerile tuturor vor fi ascultate. Acest lucru este sigur. Și încă o dată scuzele mele pentru întârzierile apărute până acum. Denis. Mulțumesc, Vicky. Îmi pare rău că am ratat uh, prima parte a acestei dezbateri. Am fost prins în altă parte. Abordarea mea se află undeva la mijloc, aș spune. E clar, avem nevoie de timp pentru a găsi cea mai bună abordare cu putință, dar, pe de altă parte, să nu uităm că există o presiune serioasă în urma discuțiilor și dezbaterilor publice actualmente. Spre exemplu, consumatorii și uh, oamenii de știință au uh, relevat o serie de uh, probleme, de altfel le-am uh, și scris într-un e-mail pe care vi l-am adresat. E clar, presiunea există, trebuie să mergem mai departe și să găsim o soluție. Pe substanță sunt oarecum de acord cu verzii. Statele membre au fost uh, influențate de industria auto, trebuie să o recunoaștem, iar Uh, comisia ar reprezenta soluția, dar de fapt mm, cred că lucrurile nu sunt chiar așa de simple în alb și negru. E clar că s-au petrecut multe lucruri și în comisie, unii uh, comisari și unele directorate generale au cam plecat urechea la interesele industriei auto, uh, Abordarea în amendamentele propuse de mine a fost următoarea. Concurența între serviciile de testare și autoritățile de omologare de tip în special este parte din problemă. Comisia trebuie să facă propuneri pentru a rezolva acest uh, conflict până la urmă între autorități și servicii și ar trebui să existe un sistem de verificare la nivel european. Asta nu înseamnă neapărat o agenție europeană, nu înseamnă neapărat că Comisia ar trebui să fie la cârmă, dar trebuie să existe măcar o evaluare interpares. Și apoi, cred că ar trebui să avem un sistem care să fie evaluat, să poată fi evaluat în mod regulat dar nu cred că încredințarea acestei evaluări în, în mâinile unei agenții ar fi neapărat soluția cea mai mm, ă, strălucită. Pentru că și agen... agențiile sunt prea mm, ă, departe, de cele mai multe ori se află în afara Bruselului, iar controalele acolo presupun un ă, efort uriaș din partea Parlamentului. Eu zic să o luăm pas cu pas atât în ceea ce privește procedura, cât și fondul, substanța. Mulțumesc, Marco Zulo. Relator. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc raportorului pentru munca depusă până acum. Noi am plecat de la o presupunere. Scandalul Volkswagen a fost o fraudă care i-a înșelat pe cetățeni și credem de asemenea că o asemenea fraudă poate să fie evitată pe viitor. Dar avem nevoie de un sistem de supraveghere cât se poate de solid. Pentru ca acesta să fie solid, trebuie să rezolvăm conflictele de interese Dau exemplul uh, uh, Franței, unde statul are de câștigat de pe urma vânzării autovehiculelor pe care le aprobă um, autoritatea sa de omologare de tip. Deci noi vrem să mergem mai departe de propunerea comisiei, vrem ca această propunere să fie mai ambițioasă. În acest sens am făcut amendamente. De exemplu, sprijinim crearea unui organism uh, european care să fie complet independent de interesele naționale și care să controleze măcar o treime dintre noile modele care sunt vândute pe piață în fiecare an. De asemenea, trebuie ca acest uh, organism să poată să dea sancțiuni acelor fabricanți auto care comit fraude iar acest organism ar trebui, de fapt, să fie uh, nu unul complet nou, ci să numim una dintre agențiile care există deja, ca de exemplu uh, Institutul uh, Comunitar ISMA. În ceea ce privește supravegherea pieței, credem că costul acestei supravegheri trebuie să fie, ca să spun așa, pe spuza fabricanților și nu pe spuza consumatorului. Costul supravegherii ar fi doar de câteva eurocentime per uh, autovehicul fabricat, deci este un cost absolut uh, um, minim pentru fabricant. Ni se pare prioritară și chestiunea serviciilor tehnice și a testelor uh, pentru a obține omologarea de tip. Și aceste teste, felul în care sunt ele efectuate, trebuie să se facă în totală independență. Nu mi se pare normal ca serviciile tehnice să ofere sprijin autorităților naționale de omologare care la rândul lor dau sprijin tehnic uh, constructorilor. Uh, astfel nu avem uh, o independență totală. Trebuie să curmăm orice fel de legătură care riscă să creeze conflicte de interese. Dacă vom avea um, un sistem robust de supraveghere și monitorizare, atunci vom proteja interesele cetățenilor. Mylene Trosinski. Doamna Șinski, dar nu dorește să ia cuvântul. Sabine Fessler. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că acest subiect e unul care e foarte important, nu doar pentru publicul european, ci uh, ține de Uh, schimbarea unor multe lucruri care țin de omologare. Colegii ne spuneau care sunt punctele lor importante pentru mine și pentru noi ca socialdemocrați. Important e supravegherea pe piață printr-o agenție proprie. Pentru că situația să rămână cum a fost până acum nu se mai poate. Acestea sunt și rezultatele pe care le are și Comisia de Anchetă și celelalte comisii însoțitoare și ne-au spus întotdeauna acest lucru trebuie să existe o despărțire între omologare și supravegherea pe piață. Și aș mai vorbi de două aspecte care sunt importante pentru mine atunci când vorbim despre omologarea pe viitor a autovehiculilor. Un aspect important care mi se pare important e cel legat de protecția datelor. Cine decide ce se întâmplă cu datele care sunt uh, luate și unde ajung acestea. Eu, ca șofer și consumator, mi-aș dori să știu ce se întâmplă cu aceste date și vreau să fiu proprietarea datelor legate de mașina mea. În Germania există o asemenea decizie judecătorească în ceea ce privește aceste informații și cred că acest lucru e important pentru toți europenii și e important să fie transferat în toate domeniile. Protecția datelor e ceva foarte important în vremurile în care trăim. Un alt punct care mi se pare mie important e cel legat de accesul la informații pentru independenți. Și la discuțiile pe care le-am avut și ultima discuție pe care am văzut-o a arătat întotdeauna faptul că există un monopol. Un astfel de monopoluri nu trebuie să existe pe viitor și independenții trebuie să beneficieze de accesibilitate pentru că eu ca consumator trebuie să pot decide unde, când uh, îmi duc mașina la verificări, unde e supravegheată, controlată mașina mea. Acestea sunt experiențele pe care le-am adunat din vechea legislatură, sunt importante, mai ales în acest domeniu în care vorbim de omologarea de tip. În ceea ce privește supravegherea pe piață mai rămâne ceva de spus, nu doar independența, ci și publicarea rapoartelor cred că e neapărat necesară, astfel încât să fie, să fie asigurat un grad de transparență. Vă mulțumesc! Sergio Cofferati, please. Domnul Coferati. Mulțumesc! Și eu sunt de acord cu faptul că printre obiectivele pe care le avem este să recâștigăm încrederea cetățenilor, să apărăm mediul, să garantăm că sistemul funcționează potrivit unor reguli împărtășite și acceptate și trebuie să ne gândim la consumatori. Acesta este obiectivul, dar trebuie deplinite anumite condiții o simplă ajustare a regulilor actuale nu ne permite să recâștigăm încrederea. Există elemente care nu ne permit să recâștigăm încredere. Eu cred că această agenție independentă este unicul instrument care ne permite să răspundem așteptărilor cetățenilor. Ce să fie această agenție? Un subiect, o entitate, pe deplin independentă în ceea ce privește omologarea și serviciile tehnice. Și trebuie să fie o agenție total transparentă. Trebuie să întrerupem legătura între cine fabrică și cine controlează. Altfel nu vom obține nimic. Este motivul pentru care eu sunt de acord cu ce spunea Cristel. Ori o pornim pe această cale, sau ne mulțumim să facem uh, ajustări pe aici pe acolo, care nu vor uh, avea niciun fel de rezultat. Comisia să nu care cumva să se ascunde după deget. Noi trebuie să facem adevărată modificare, nu doar să ne prefacem că am făcut-o. Regulile actuale nu ne pot permite să ieșim din situația actuală în care a fost uh, uh, pusă Europa de uh, recentele scandaluri. Missy Anderson. Mulțumesc, sunt de acord cu mulți dintre colegii care deja au luat cuvântul. Este indispensabil să avem o entitate independentă, transparentă și să folosim la maxim potențialul acestei uh, legislații. Este practic unul dintre actele legislative cele mai importante de la Comisia IMCO din ultimul timp și mulți dintre membrii socialdemocrați își doresc acest lucru. Vrem să avem standarde înalte, nu doar adecvate Vrem să consolidăm supravegherea de piață pe parcursul întregului ciclu de viață a unei mașini și a pieselor sale componente. Și costul nu trebuie să fie suportat de consumatori. Este un lucru foarte important. Oamenii au spus că trebuie să aibă încredere în industria uh, producătoare de autovehicule și ei vor să aibă proceduri care să le permită să aibă această încredere. Și este dezamăgitor Uh, faptul că mulți nu și-au dat seama că acest forum trebuie să fie extins pentru ca reprezentanții uh, în acest forum să poată să vorbească în numele tuturor părților interesate. Și în același timp, oare nu ne-am dat seama că uh, aspecte care doresc a fi reglementate prin acte de punere în aplicare nu sunt doar chestiuni tehnice. Nu, este vorba și despre chestiuni care trebuie discutate, de exemplu, la Parlamentul European, la Comisia de Transport, la Comisia de Mediu. Lor le pasă foarte mult, nu care cumva să comitem uh, o greșeală, să nu credem că sunt doar aspecte tehnice, nu, sunt aspecte foarte sensibile pe plan politic pentru cetățenii și consumatorii din toată Europa. Doamna Grapi. Mulțumesc! Mulțumesc, Vicky. Uh, eu sunt raportor uh, din umbră la Comisia TRAN pe acest raport și aș vrea să spun de la bun început că nu TRAN este de vină că este amânată dezbaterea la IMCO. Eu cred că este necesar. Au spus mulți colegi de ce este necesar. I'm sorry, Maria, this... Ok sunt raportor din umbră la tran pe acest raport dar sunt membră în imco și sigur că încerc și acolo să tratez această problemă și din perspectiva uh, comisiei noastre a pieței interne vreau să spun de la bun început că nu tran sau altă comisie este de vină că s a cerut uh, prelungirea termenului. sunt foarte multe lucruri neclare și aici eu sunt de acord cu ce spunea pascal. eu am susținut în plen la strasbourg nevoia de a aștepta concluziile comisiei de anchetă. noi dacă vrem să prelucrăm să schimbăm ceva ce nu e bine trebuie să mergem cu niște lucruri concrete care le a găsit comisia pentru că atunci de ce a mai pus o comisie să facă o anchetă pe acest subiect? Uh, facem modificarea prin acest raport și constatăm după aceea că vine comisia de anchetă cu cu totul alte concluzii și mi se pare că facem o muncă uh, inutilă. de aceea uh, sunt uh, bucuroasă într un fel că s a prelungit termenul. evident că avem nevoie de îmbunătățire dar așa cum am spus o la tran și vreau să vă informez că la tran s a creat deja o posibilă poziție comună între verzi ppe alde și noi sd legată cel puțin de câteva lucruri este clar nu putem să continuăm omologarea și verificarea în același mod asta e foarte clar. Uh, avem nevoie de o entitate care să controleze. La trans a conturat ideea și am auzit o și la Cristel, omologarea să rămână după proceduri unitare și foarte stricte la nivel național dar această entitate europeană indiferent cum o să o numim să aibă aceste atribuții de verificare eu personal am făcut amendamente să vină cu rapoarte anuale în parlament și să ne prezinte această entitate ce se întâmplă în piață. dacă nu se va simți o exigență a controlului peste un an vom avea aceeași situație în ceea ce privește calitatea omologărilor calitate și sigur și noi susținem tran fără conflict de interese fără finanțare de la constructori. dar eu întreb comisia că este aici noi am văzut la tran următoarea problemă trebuie să punem imperativ în acest raport cerere către comisie să vină cu o propunere de înființare a unei autorități pentru că noi acolo am discutat și n am văzut cum putem prin acest raport deja să avem o autoritate dar să cerem da putem pune în raport cere amendament prin care solicităm comisiei uh, venirea cu o propunere de nou raport în care să înființăm această entitate europeană care să aibă atribuții foarte clare dar să fie dublu subordonată și parlamentului pentru că nu mai avem încredere totuși numai ce s a întâmplat la nivel de comisie pentru că iată în mod normal nu ar fi trebuit să ajungem la situația pe care o avem uh, de discutat astăzi. de aceea uh, poate comisia îmi dă un răspuns și uh, vreau să subliniez că încă eu cred că avem nevoie de rezultatele comisiei de anchetă din parlament. mulțumesc. Um, thank you very much for this and uh, thank you colleagues. This is... Mulțumesc. E foarte complexă uh, chestiunea pentru că vrem să ne mișcăm repede și pe de altă parte vrem să fim siguri că ținem cont de munca de la Comisia EMIS și de la alte comisii. Da, știu, știu. Am citit scrisoarea care mi-a fost adresată mie de președintele Comisiei EMIS că nu exista un punct de vedere uh, ca să spunem așa, împărtășit de majoritate, cum că e nevoie de o extindere a forumului sau de crearea unei noi agenții. În schimb, toată lumea este de acord cu faptul că status quo-ul nu este acceptabil. Este motivul pentru care S-au depus 953 de amendamente la acest raport și e clar că doar împreună vom putea să găsim calea de ieșire și cum vom putea consolida sistemul ca să um, tratăm toate um, plângerile cât se poate de întemeiate uh, pe care le-au uh, depus cetățenii. Vrem cooperare Vrem mai multă putere uh, pentru instituțiile europene atunci când au loc încălcări grave și pe scară largă ale legislației europene. Și de aceea trebuie să ne întrebăm ce facem pentru toate aceste uh, chestiuni de uh, um, aplicare a legislației în domeniul dreptului consumatorilor. Eu Sper că toată această energie și tot acest entuziasm pe care l-am simțit în dezbaterea de azi dimineață vor fi de asemenea prezente când vom discuta subiectul de după amiază. Păi, Evelyn, I've... Stimată Vicky și eu doream să iau cuvântul. Scuze, v-am sărit. Îmi pare rău. Dacă după concluziile dumneavoastră mai iau cuvântul, însă mă anunțasem că doresc și eu să vorbesc și aș dori să spun și în numele grupului meu politic că aici vorbim despre o temă foarte politică pe care trebuie să o discutăm. Vorbim de de o protecție a consumatorilor de înalt nivel, de care avem nevoie. Uh, și într-adevăr avem nevoie de rezultatele Comisiei EMIS care trebuie să fie și ele evaluate. De aceea e bine că ne-am alocat mai mult timp astfel încât să așteptăm aceste rezultate și să le folosim în ceea ce avem e foarte important și dacă vedem ceea ce se întâmplă acum în EMIS, rezultatele de acolo sau mai bine zis ce rezultate nu vin de acolo și anume că doamna Weifon în Germania spune că totul, s totul a fost făcut foarte bine, ei n-au greșit cu nimic, totul s-a întâmplat în limitele legale că nu s-a întâmplat nimic, nu s-a făcut nimic ilegal. Așa ceva e nemai auzit. De aceea noi trebuie să ne asigurăm că vom lua niște hotărâri foarte clare, că avem o poziție foarte puternică și de asemenea că le oferim cetățenilor posibilitatea de a fi compensați pentru daunele pe care le-au suferit pentru că în SUA cetățenii americani au un, uh, o legislație mult mai bună și în ceea ce privește daunele și de aceea cetățenii din multe state din Uniunea Europeană, nu în toate, însă în multe din ele, pur și simplu vor rămâne cu daunele suferite. În Germania, de exemplu, în Belgia poate nu, dar acesta e una din întrebările pe care trebuie să le abordăm, întrebări care sunt toate foarte importante și de aceea cred că, domnule Dalton, că uh, propunerile pe care le-ați făcut dumneavoastră nu sunt acceptabile, pentru că trebuie să mai fie prelucrate foarte, foarte mult. Okay, I'm going to hand back to the rapporteur. Bine, voi da cuvântul din nou raportorului. Nu, comisia dorește să intervină? No. Uh, nu, președinția? Vă rog. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, doamnă președinte, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Permiteți-mi să vă mulțumesc pentru toată munca făcută pe acest dosar în ultimele luni și pentru toate amendamentele. Comisia e încântată să vadă acele amendamente care consolidează dispozițiile care fusese incluse în textul original. Noi uh, apreciem foarte mult munca care merge în această direcție. În ceea ce privește numărul de amendamente, pe noi nu ne îngrijorează acest număr ridicat care e ușor de înțeles, ci ne îngrijorează faptul că amendamentele care țintesc același obiectiv, prezint opțiuni care nu sunt întotdeauna complementare. Pentru a ajunge la o soluție bună, poate ar fi bine pe parcursul înaintării muncii să fie aduse împreună acele soluții care consolidează sistemul. Pentru că ceea ce vedem noi, de exemplu, dispozițiile instituționale, există o multitudine de propuneri și acestea nu încearcă întotdeauna să facă ca textul să fie mai eficient sau mai bun. Avem task force-ul, avem agenții de diferite tipuri, comisii permanente și noi nu credem că acestea sunt indicații foarte bune pentru ce va fi soluția cea bună în final. Apoi aș dori să mai subliniez ceva foarte important pentru Comisie. Comisia nu e cea care a propus agenția. Am explicat și de ce. Cu toate acestea, pentru noi un lucru este foarte clar. Sistemul de guvernare sau cum doriți să-i spunem, sistemul, entitatea sau orice alt, orice alt organism trebuie să fie adițional la ceea ce fac statele membre și trebuie să fie independent și nu poate să acționeze doar pentru coordonare. Coordonare există astăzi și știm foarte bine cum funcționează sau mai degrabă nu funcționează. Acest sistem independent nu poate mm, să acționeze doar atunci când statele membre nu își îndeplinesc sarcinile. Trebuie să fie un sistem care în paralel garantează faptul că obligațiile sunt într-adevăr îndeplinite. Pentru că dacă acționăm doar când statele membre eșuează, vom ajunge exact în situația de astăzi și cred că asta vrem să evităm, de fapt chestiuni legate de finanțare. Apreciem mult toate amendamentele care spun foarte clar că statele membre trebuie să se asigure că există o finanțare a supravegherei pe, pe piață. Înțelegem uh, divizarea între omologare și supraveghere pe piață și salutăm toate amendamentele care clarifică faptul că trebuie să existe buget, bani pentru finanțarea supravegherii pe piață și că producătorii trebuie și pot să contribuie la această activitate. Două lucruri dificile și unde cred că mai e nevoie de muncă. Tot ce e legat de dispozițiile legate de acest, am zis, textul vrea să consolideze regulile existente. Propunerea merge mai departe, dar mai sunt lucruri care trebuie să fie clarificate. Există anumite alegeri care sunt politice, țin de chestiuni politice și credem că nu ar trebui abordate în aceste propuneri. RMI este un asemenea domeniu. Altul legat de actualizarea software-ului, articolul 23. Înțelegem de ce trebuie să fie garantat accesul la software, însă trebuie să fim foarte atenți cum arată regulile în ceea ce privește actualizarea uh, software, ului astfel încât să ne asigurăm că nu există viduri legislative. Intrăm aici pe teritoriul străin cu aceste dispoziții legislative. Nu sprijinim niciun fel de amendamente care uh, vorbesc de strategii protecționiste. Cum spuneam, există legislație specifică pentru emisii. Această legislație a fost actualizată. Uh, inclusiv ceea ce privește regulile privind protecția motoarelor. Dacă copiem aceste reguli sau și mai rău schimbăm aceste reguli, atunci riscăm să creăm viduri legislative. Noi vorbim aici de un cadru legislativ nu de legislație specifică emisiilor. Orice ține de dispozitive de dispozitive de alterare a rezultatelor nu ține de aceasta. Și apoi aș dori și eu să spun că ne pare rău pentru întârzierea înregistrată pentru această propunere. Înțelegem că se face muncă și altundeva, însă cu toate acestea, acest text e unul fundamental și foarte important, astfel încât să fie schimbat sistemul astăzi și mâine și nu în 2-3 ani. Comisia cere ca munca să continue. Vă stăm la dispoziție și vom face tot ce ne stă în putință pentru a vă sprijini munca. Mulțumesc foarte mult! Domnul Dalton. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor pentru intervenții. Cred că sunt o bază foarte bună pentru discuția pe care o vom avea, sper, în următoarele săptămâni. Un punct procedural pentru început, doamnă președinte. Din punctul meu de vedere, cred că nu e drept să le dăm raportorilor din umbră doar două minute pe acest subiect. Eu, ca raportor, aștept cu nerăbdare să aud mai multe de la raportorii din umbră pe acest dosar. E una din puținele oportunități în care putem discuta subiectul, așa că pe viitor mi-aș dori să acordați mai mult timp raportorilor din umbră.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 nu voi intra în detalii, dar câteva lucruri. În ceea ce privește consolidarea supravegherei UE, doamna Șaldemoze, voi spune foarte clar, eu sunt deschis la orice fel de opțiune pentru a, uh, a consolida supravegherea. Însă, nu mă convinge faptul că agenția e cea mai bună opțiune. Pur și simplu nu sunt convins. Din câte văd eu, supravegherea pe piață trebuie să fie cât mai apropiată de riscuri și aici să mergem mult, mai depar- mult prea departe de riscuri. Și nici nici deci, uh, comisia nu crede că o agenție ar funcționa. Și eu pun totul sub semnul întrebării. Nu înseamnă că nu voi intra la negocieri cu mintea deschisă, nu. Cum vă spuneam, sunt deschis la orice fel de soluție. Însă eu cred că această propunere trebuie să fie o propunere care să funcționeze și cu care să fie și comisia de acord și ceilalți. Și asta aș spune prima dată. Apoi cred că trebuie să reacționez la cele spuse de domnul Durand. În primul rând, a existat o mică greșeală, un e-mail cu care nu am fost de acord, a fost trimis pentru reuniuni la care ați și reacționat dumneavoastră. Ce mă surprinde, aș fi crezut că vă veți bucura că vom vorbi cu toții împreună. Pentru cei șase, șapte raportori din umbră, cel mai important este să ne reunim într-o sală și să vorbim, nu forțăm pe nimeni să ajungem la un acord rapid, însă trebuie să vorbim. Și eu nu fac, uh, nu alterez propunerea comisiei, ci o fac mai clară și mai ușor de prelucrat și cred că asta e ceea ce trebuie noi să facem. Apoi, care e cauza Volkswagen. Știm care e cauza. Fraudă deliberată. Ați spus-o chiar dumneavoastră. Asta s-a întâmplat. Deci cu orice fel de analiză primim de la Comisia EMI sau de la altcineva, nu va schimba acest fapt că vorbim de fraudă. Comisia EMIS și Comisia IMCO sunt unite, cum spunea și președintele, și anume nu credem că continuarea situației actuale e o opțiune. Știm unde sunt vidurile și există două mari, supravegherea pe piață pe care o adresăm aici și apoi testul, ciclul de testare. Ciclul de testare a fost prost făcut producătorii puteau foarte ușor să ludeze sistemul. De aceea s-a propus acest nou ciclu RD împotriva căruia au votat verzi, împotriva căruia verzi au votat. Așa că eu vă rog, cu toți avem același obiectiv aici și anume să avem un sistem care să fie mai bun, mai clar, mai bun pentru consumatori, mai bun pentru mediu, mai bun pentru toată lumea. Cu toți avem uh, diferite opinii politice, însă ne aflăm pe aceeași parte a bătăliei aici și de aceea vă rog să vă amintiți acest fapt pe viitor. Uh, în linii mari aș spune că mă mulțumește discuția de până acum. Cred că avem o bază foarte bună pe care să continuăm în următoarele săptămâni. Trebuie să ne apucăm de muncă foarte repede și voi trimite niște propuneri de reuniune ale uh, raportorilor din umbră pentru următoarele săptămâni. Aștept cu nerăbdare să colaborăm și am încredere că vom ajunge la un acord. Încă ceva legat de compensare. Mai mulți membri socialiști au vorbit despre aceasta. Sunt de acord cu dumneavoastră. Din păcate nu a existat nimic în propunerea comisiei în acest sens și nici amendamente din partea socialiștilor în ceea ce privește compensarea. Eu am depus un amendament legat de compensare. Vă rog să vă uitați la acesta. În linii mari, eu sper că vom putea să ajungem la un acord. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Da, am ținut cont de faptul că ați spus să le acordăm mai mult timp membrilor pe, la dezbateri. Eu propun să ne coordonăm mai bine în această după-amiază. Avem, o nou, avem uh, multe de făcut astăzi. Inițial aveam doar o jumătate de oră pentru acest subiect, am depășit acest timp, evident a fost un timp insuficient și voi sugera secretariatului ca pe viitor întotdeauna să verice cu raportorii pe dosar și să-i întrebe cât timp cred că va dura discuția, pentru că e dificil pentru toată lumea. E o chestiune importantă și clar vom avea nevoie de mai mult timp pentru acest subiect. Îmi pare rău că v-am rugat să vă încadrați într-un timp atât de scurt, dar vedeți, toată lumea vrea să ia cuvântul, să reacționeze repede, să ținem cont de tot ceea ce se spune și atunci când vă veți întâlni, ne vom întâlni cu raportorii, raportorii din umbră, să vedem care sunt rezultatele de la emis, să ne asigurăm că toate chestiunile sunt adresate sau dacă nu sunt adresate, acest lucru se întâmplă pentru că ne ocupăm de ele altundeva. Eu cred că totul este abordat fie în acest dosar, fie în cealaltă muncă pe care o face Comisia, astfel încât să se asigure că legislația pentru consumatori este bine pusă în aplicare și încălcările sunt bine abordate. Cred că e o muncă complementară pe care trebuie să ne axăm. Vă voi mulțumi acum foarte mult. Există foarte, un volum foarte mare de muncă, dar e o muncă foarte importantă și cred că cel mai bine e ca toată lumea să coopereze astfel încât să ajungem la un compromis. Vă mulțumesc! Următorul punct de pe ordinea de zi e chestiunea legată de directiva privind serviciile audiovizuale. Raportar este doamna McClarkin, își cere scuze. Cult este comisia competentă pe fond. Dan, ne vei prezenta? Um, Dan Dalton is going to present for... Dan Dalton ne va prezenta raportul în locul doamnei McClarkin. Din nou vă rog să îmi faceți un semn dacă doriți să luați cuvântul pe acest subiect. Okay, um, Dan Dalton is speaking for... Dan Dalton ia cuvântul în numele doamnei McClarkin ca raportor. Putem să începem, vă rog? Vă mulțumesc. Îmi cer scuze, doamnă președinte, uh, foarte repede. Vorbesc în numele mei McClarkin, care este raportorul nostru și voi citi declarația acestea, dacă nu vă supărați. În primul rând, aceasta, președinta, vă rog cei care vorbesc în sală, în spatele sălii, vă rog să discutați în afara uh, sălii noastre. Cu siguranță discutați ceva important, dar noi trebuie să ascultăm ce se întâmplă aici. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră pentru munca de pe dosar și pentru amendamentele, peste 300 de amendamente care au fost depuse. Va, se va asigura că amendamentele de compromis vor fi disponibile la sfârșitul săptămânii înainte de reuniunea din 15 noiembrie. Și dacă e necesar, însă raportorul speră că nu va fi nevoie, va mai exista o reuniune la do- pe 23 noiembrie la Strasbourg de la 3 și jumătate la 5. În, raportul, în proiectul de raport voiam să ne asigurăm că uh, totul este reglementat de piață și nu de cote și apoi să nu se treacă de cele 20% care apar în uh, propunerea Comisiei. Credem că s-a ajuns la un echilibru bun între diferitele interese naționale. Am văzut uh, amendamentele, unele vorbesc de 10, 0%, altele 30-40%, așa că 20% e în continuare un bun compromis. S&D a, pus, a făcut o propunere legată de cote, o analizăm și pe aceasta. Însă, ce ne dorim e să fie introduse clauze de uh, de atenție acolo unde e nevoie de acestea. din amendamente ce putem să vedem faptul că uh, e importantă protecția minorilor pentru această comisie și acest lucru e foarte bine. Doamna McClarkin va încerca să introducă cât mai multe dintre aceste amendamente în amendamentele de compromis. Apoi, în ceea ce privește produse alimentare cu, cu o valoare scăzută nutrienți, aici acest, lucrurile trebuie să fie lăsate la nivelul statelor membre. Uh, Apoi, publicitatea legată de emisiunile pentru copii și aceasta trebuie să rămână la latitudinea statelor membre și totul trebuie să se bazeze pe dovezi. Principiul în ceea ce privește țara de origine uh, nu mai e necesar pentru că e discutat în alte legislații europeană. Apoi, contribuțiile financiare, există multe amendamente și în acest sens. în ceea ce privește nu conținutul de unde e, ci unde e produs și asemenea aspecte sunt incluse. Orice mișcare spre țara de destinație subminează piața. Așa că doamna McClarkin își dorește să fie sprijinită în această poziție de un număr de grupuri politice. Apoi, articolul 28a, cooperarea și platformele de video sharing, există amendamente care uh, se repetă în acest sens. Compromisul la 28a va fi unul holistic și doamna McClarkin vrea să îl analizăm ca un tot unitar. Uh, Vă amintiți probabil că a fost incorporat în acest articol, însă nu exact unde s-au făcut propunerile, pentru că există această repetiție mai târziu în text. Vă mulțumim pentru sugestii, doamna McClarkin, așteaptă cu nerăbdare să vadă ce aveți de spus în legătură cu amendamentele de compromis până la sfârșitul săptămânii, cere contribuții în scris până luni, în data de 14, astfel încât să avem o primă întâlnire constructivă. Mulțumesc, doamnă președinte. Unite. Mulțumim. Acum, din partea PP, domnul Țurcanu. Mihai Țurcanu. Stimată doamnă președinte, vă mulțumesc pentru ocazia dată a vă vorbi astăzi în calitate de raportor de numbră din partea PPE-ului al propunerii de modificare directivei privind furnizarea de servicii mass media audiovizual lansată de Comisia Europeană pe 25 mai 2016 ca parte a strategiei privind piața unică digitală accentuează necesitatea unei abordări echilibrate care să asigure preacordarea la noile progrese tehnologice în domeniu și stabilirea unui raport egal de forțe între vechi și noi actori de pe piață. Consider că modificarea directivei va produce un impact semnificativ atât în plan generic cultural, din perspectiva diversității conținuturilor audiovizuale accesibile publicului larg, cât și în plan economic, întrucât va influența piața serviciilor media audiovizuale. Cu privire la obligațiile pentru platforme de internet, distribuitorii de servicii și protecția minorilor. Directiva propusă spre modificare reglementa exclusiv serviciile de televiziune și serviciile la cerere. Mai precis, serviciile furnizorilor cu responsabilitate editorială și nu se aplica conținutului oferit de intermediari distribuitori prin intermediul platformelor online. Prin urmare, apreciez ca fiind pozitivă propunerea Comisiei privind condiții echivalente de reglementare pentru conținut oferit de platforme de internet, care să garanteze că aceste, acestea iau măsuri adecvate fiecărui tip de platformă și protejează minorii de conținutul dăunător, iar publicul larg de acțiunile ce instigă la ură. În cazul platformelor de internet, distribuitorii de servicii, este binevenită ideea propusă de a asigura mijloacele tehnice necesare și suficiente pentru protecția minorilor și față de discursurile de incitare la ură puse în aplicare prin măsurile de coreglementare. În cazul serviciilor mass media audiovizuale la cerere, agreiez de asemenea creșterea nivelului de protecție a minorilor și încurajarea măsurilor de coreglementare. Cu privire la platformele de protejare a minorilor video, materialelor video, conținuturile generate de utilizatori și responsabilitatea editorială. Apreciez că reglementările propune de directivă pentru domeniul audiovizual trebuie să fie pe deplin corelate cu aspecte legate de drepturile de autor, astfel încât elimină posibilitatea pirateriei, pentru a nu permite încărcarea unor conținuturi care sunt create de utilizatori. Este important să asigurăm responsabilizarea platformelor, intermediarilor online, în vederea unei protecții eficiente a drepturilor de autor, precum și în sensul ameliorării protecției minorilor și a blocării conținutului audiovizual discriminatoriu sau care instigă la ură. Cu privire la promovarea operelor europene, salut faptul că propunerea de directivă extinde o serie de prevederi deja existente pentru serviciile audiovizuale lineare și asupra celor non-lineare. Această propunere va contribui semnificativ la crearea unor condiții de concurență echitabile între actorii din cadrul pieței în ceea ce privește promovarea transfrontalieră a operelor europene prin consolidarea cotelor, în special pentru serviciile la cerere. Pe lângă contribuția la crearea de locuri de muncă, creștere economică și competitivitate, piața de video la cerere oferă posibilitatea filmelor europene de a fi vizionate de un public mai larg. Menționăm că în acest context, pentru maximizarea impactului ar putea fi luată în considerare și analiza oportunității de a stabili criterii care să pună accent pe calitatea operelor europene difuzate în sistemul actual de cote majoritare. Cu privire la principiul țării de origine, este necesară reflexia cu privire la revizuirea criteriilor de stabilire a jurisdicției, în special a celor bazate pe considerente tehnice, care nu pot fi aplicabile în cazul serviciilor mass media online. Totodată, consider că ajustarea criteriilor ar trebui să, să se axeze pe identificarea unor parametri clari care să asigure o aplicare uniformă a acestora în practică ce transcede diferențele culturale dintre statele membre. Cu referire la identitatea autorităților reglementare în domeniul audiovizual, în acest context consider că este benefică introducerea unor obligații pentru statele membre de a dispune o autoritate independentă de reglementare și susțin ideea de a stabili o o serie de cerințe administrative și financiare menite să sprijine independența și eficacitatea autorităților de reglementare. Cu referire la comunicările comerciale audiovizuale și plasarea de produse, consider că în ceea ce privește flexibilitatea regulilor în materie de comunicări comerciale audiovizuale, doresc să subliniez că există riscul unui impact negativ asupra consumatorilor în general și asupra consumului cultural în particular. Flexibilitatea vizează întreruperea filmelor, a operelor cinematografice și a programelor de știri la 20 de minute, în loc de 30 de minute, așa cum este prevăzut în cadrul legislativ în vigoare, și raportarea procentului de 20% în comunicări comerciale din timpul de emisie la o perioadă zilnică cuprinsă între orele 7 și 23, și nu la un interval de o oră, așa cum se Excuse întâmplă me, I must ask you to finish up. Vă rog să încheiați. Un amendament pe care îl consider extrem de important pentru piața unică și care se referă la informațiile care fac parte într-o anchetă în curs de derulare. Difuzarea de către serviciile audiovizuale de informații, a căror divulgare este natură să determine prejudicii economice și de imagine, în special pe piața internă, care poate avea drept consecință panicare, dezinformare sau manipulare consumatorilor, însă doar până la comunicarea oficială a rezultatelor anchetei, anchetei autorităților competente. În acest sens, există Thank posibilitatea... You. I really must ask you to... Vă rog foarte mult să încheiați pentru că suntem în foarte mare întârziere. Um, Miss, Madam Head for the Socialist Group. Doamna Head. Try and keep you to, to three minutes. I promise you. And by the way, assistance, if you could possibly take a... Uh, îi rog pe asistenți să se, ale, să se așeze la locurile lor, pentru că altfel sunt uh, oarecum... Uh, nu, nu mai înțeleg <laughs> ce se întâmplă în sală. Mulțumesc, e o temă care e foarte interesantă. Cunosc amendamentele, propunerile de amendament și foarte multe își doresc să uh, asigure protecția minorilor. Apoi mai vorbim și de articolele uh, pe care Comisia dorea să le șteargă în ceea ce privește timpul de publicitate. În multe din aceste chestiuni cred că suntem relativ de acord. Poate nu pe toate detaliile, însă în linii mari. Și acest lucru e important pentru negocieri și ne va ajuta să ajungem mai ușor la un compromis. Perspectivele pentru copii și pentru minori au fost întotdeauna foarte importante pentru mine. Protecția copiilor și minorilor e pentru mine deosebit de importantă și de aceea am și formulări puternice în acest sens în ceea ce privește publicitatea și plasarea de produse și mecanisme de, proteja, de protecție a copiilor de conținut care i-ar putea afecta. Când vorbim despre cote în ceea ce privește materialul video, ei bine, eu cred că aici părerile sunt împărțite în comisia noastră. Bineînțeles, e și o chestiune politică și o întrebare destul de grea. De aceea, la articolul 13 avem păreri diferite. Eu vin cu perspectiva consumatorilor și și nu mi-aș dori ca prin sprijinirea diferitelor uh, opere culturale să existe o influență mult prea mare. Nu cred că politicienii sunt cei care au datoria de a reglementa consumul de cultură. Aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportorul. Am avut deja, am planificat deja o reuniune a raportorilor din umbră și sper că discuțiile vor fi bune și utile și vom ajunge la un bun compromis. Mulțumesc! Thank you for kayak. Mulțumesc! Doamna Calas. Am câteva comentarii din partea domnului Lockegard și câteva comentarii din partea mea întâi cele ale domnului Ochegar și apoi cele ale mele. Președinta roagă să le comaseze pe cele două, doamna Calas. Mulțumesc. În ceea ce privește amendamentele, domnul Lockegard m-a rugat să subliniez câteva elemente. Cooperarea și dialogul între legiuitori, eh, consumatori și industrie trebuie să se asigure. Trebuie să se ajungă la eh, o soluție mai bună decât eh, cotele stricte Domeniul de aplicare al acestui raport a fost discutat deja în lung și în lat, dar ar trebui să se adauge și platformele internet, dar nu trebuie să se adauge și platformele internet, pentru că așa ă, chestiunea devine încă și mai vagă. În, în, după părerea sa, protecția minorilor este importantă dar dispozițiile trebuie ușor modificate pentru că și acestea pot induce în eroare. În ceea ce mă privește pe mine, în ceea, uh, platformele internet și de partajarea conținutului, care ar trebui să combată discursul uh, care incită la ură, se cere introducerea unor măsuri atunci când uh, se constată astfel de activități. Însă, uh, discursul care incită la ură este un, um, o chestiune destul de amplă și aceste măsuri așadar ar trebui să fie voluntare pentru că uh, sunt cu totul și cu totul altceva decât pedopornografie și pot fi um, supuse foarte ușor diferitelor interpretări. În ceea ce privește identificarea conținutului, cred că trebuie să ne mai gândim la impactul uh, cenzurii. Nu companiile trebuie să mm, hotărască în privința acestor concepte și cred că autoritățile de reglementare uh, trebuie să participe la uh, stabilirea acestor elemente. În Estonia, autoritățile în domeniu uh, spun care sunt termenile și condițiile care trebuie să se aplice în acest domeniu. Um, thank you. Um, Dennis Young. Denis Young. Thank you, Vicky, and I'll try. Mulțumesc, Vicky. Încerc și eu să fac economie de timp pentru că colegii care deja au luat cuvântul au spus foarte clar uh, care sunt prioritățile. Trebuie să avem uh, uh garanții. Uh, garanții că statele membre pot să se ocupe de acele chestiuni de interes general, să apere pluralitatea, uh, diversitatea culturală. Nu sunt de acord cu ALDE care spune că incitarea la ură nu ar fi o activitate ilegală. Bineînțeles că este o activitate ilegală Chiar și în um, documentele ONU găsește aceeași formulare. Incitarea, instigarea la ură și la violență este un act uh, ilegal care trebuie să fie uh, sancționat. Am depus și noi mai multe amendamente pentru că vrem să protejăm uh, interesele minorilor, dar și interesele adulților când e vorba, de exemplu, despre reclamele pentru băuturi alcoolice sau pentru jocuri de noroc uh, online. Și nu uh, suntem atât de încrezători în mecanismele de autoreglementare, spre deosebire de raportor, dar suntem deschiși să discutăm amendamente de compromis. Mulțumesc, Giulia Reda, acum are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că una dintre problemele cele mai dificile de care ne lovim este sfera de acoperire a propunerii comisiei. La ce fel de uh, răspundere uh, ne așteptăm să, să asume aceste platforme? orice fel de obligație nu ar trebui să fie în conflict cu um, um, directiva privind comerțul de conținut audiovizual sau cu um, alte principii de responsabilitate definițiile sunt foarte importante, pentru că atunci când există responsabilitate editorială, deja răspunderea și de obligațiile sunt bine definite de legislația în vigoare. Uh, ceea ce se definește în acest proiect de lege cumva ar fi în plus și ne întrebăm dacă are o valoare adăugată. Și Comisia are oare dreptate atunci când spune că de fiecare dată când o platformă de uh, schimb de conținut uh, video uh, este de fapt când spune că o asemenea platformă trebuie să cunoască uh, în detaliu conținutul uh, fișierelor care sunt uh, transferate sau schimbate prin intermediul său, mie mi se pare că este excesiv. Da, poate să fie interesant să avem un sistem de control pentru a-i proteja pe minori, dar eu cred că un asemenea sistem de control este Uh, important ca să definim vârsta uh, limită, uh, să spunem cărei vârste un anumit conținut nu este destinat sau nu este adaptat, dar sincer, având în vedere volumul de date și de fișiere schimbate pe asemenea platformă, chiar nu văd cum poți pentru fiecare dintre ele să îți respecti o asemenea obligație. În ceea ce privește uh, sprijinirea operelor europene, da, credem că vom putea uh, oferi uh, um, europene uh, posibilitatea de a fi promovate uh, dacă um, cum să spun, avem un procent uh, um, de opere care se face reclamă, dar pentru că cum să spun, nu că există cote, nu că există obligație, nu că în uh, catalogul uh, platformelor de video la cerere există 20% opere europene. Pentru că ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că consumatorul va avea uh, mai puțin uh, de unde să aleagă pentru că proprietarii acestor platforme se vor mulțumi uh, cu o ofertă destul de redusă cât timp se ating procente de 20% și vor scoate din oferta lor poate niște filme mai puțin cunoscute, mai puțin uh, populare, care poate și ele erau um, europene și acum nu vor mai avea șansa să atingă un public. Deci noi suntem împotriva codelor. Încă un lucru. Uh, Uh, um, și să nu uităm că această directivă nu este una care are de-a face cu drepturile de autor. Nu trebuie să se discute despre drepturile de autor în cadrul acestei directive. Doamna Bozan, se cheltuie în Croația sume uriașe pentru reclamele adresate copiilor, cam 500 de milioane de euro Uh, mă aceste 500 de mii de um, euro pe an. Și asta doar în Croația. Și bineînțeles că aceste reclame influențează foarte mult uh, alegerile părinților și ceea ce uh, părinții cumpără din cauza insistențelor copiilor. Copiii nu au discernământ, ei sunt ținta acestor reclame, astfel încât văd realitatea prin prisma brandurilor. Eu cred că această directivă este o foarte bună oportunitate să reglementăm și să controlăm mai bine reclamele destinate copiilor. Eu sunt deosebit de preocupată de chestiunile de sănătate, pentru că din cauza acestor reclame agresive copiii încep să aibă obiceiuri nesănătoase. Avem acum posibilitatea să reducem reclamele pentru uh, produsele nocive, prea uh, bogate în zahăr, în sare, în grăsimi și așa mai departe. Uh, mai mult de 50% dintre adulți și mai mult de 20% dintre copiii din Europa uh, suferă de pe urma obezității și această obezitate este încurajată și de uh, um, campaniile de publicitate agresivă pentru produsele care favorizează obezitatea. De aceea eu cred că legiferarea și colegiferarea sunt calea de urmat, pentru că măsurile de autoreglementare nu au dat rezultatele scontate. Sunt de asemenea pentru a reduce reclamele pentru băuturile alcoolice și să fie foarte clar restricționată publicitatea pentru medicamente. Sper că îmi veți accepta contribuția și amendamentele și că vom folosi această oportunitate pentru a-i proteja pe minori și pentru a avea o societate mai sănătoasă. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să continui cele spuse de colega mea acum. Este clar, și nu mă refer acum la amendamente, cetățenii arată astăzi altfel și se uită altfel la televizor, linear, nelinear, pe internet și așa mai departe. Și dacă ne dorim să avem reguli în acest sens, atunci regulile trebuie să fie peste tot pentru toate canalele să arate la fel. Nu e ușor. Cele spuse de Kaya Kalas în ceea ce privește poziția raportorului din Danemarca e deja unul care aduce multe informații. Ceea ce e văzut ca discurs instigator la ură în anumite părți e permis în alte părți. E o situație dificilă și dacă ne dorim să facem ceva, atunci trebuie să facem ceva armonizat. Ține și de supravegherea media și de toate celelalte chestiuni. Și de aceea eu m-aș bucura și voi face publicitatea acestui fapt acum la cu toate amendamentele scopul scopul nostru să fie un teren echitabil pentru toate diferitele tipuri de conținut audiovizual. Să încercăm să ne asigurăm că există o aliniere atât cât e posibil și nu ceva ce într-o să fie protejat într-o țară pentru că e foarte popular. Dacă lucrurile rămân așa divizate, nimic nu vom obține. Mulțumesc! Dita. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu pot decât să fiu de acord cu ce a spus uh, Caia pe acest dosar și nu am să uh, repet. Vreau doar să subliniez trei puncte. Această propunere nu trebuie să fie folosită pentru a introduce pe ușa din dos uh, uh Mm, responsabilități suplimentare pentru anumite platforme internet, responsabilități care de altfel au fost uh, respinse uh, cu o altă ocazie. N-are sens să forțăm uh, site-urile video să scoată conținuturi uh, atâta timp cât nu au o responsabilitate editorială pentru ele, pentru că altfel vom obține doar cenzură. Și vrem cerințe reale, nu doar încurajări. Trebuie să eh, includem de asemenea eh, accesibilitatea. Am exclus accesibilitatea pentru site-urile web din directiva privind uh, conținutul audiovizual pe internet, dar uh, acum trebuie să o introducem undeva, nu știu, în actul de accesibilitate sau în altă parte, pentru că altfel uitați și neglijați 8 milioane de consumatori. Și înainte de a intra în trialog, trebuie neapărat să vedem ce facem cu majoritățile. Majoritățile de la Comisia de Cultură nu sunt aceleași cu majoritățile de la Comisia IMCO și trebuie să verificăm întregul context înainte de a demara negocierile cu Consiliul și sper, doamna președinte, că veți uh, sprijini această idee. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim și noi! Da, trebuie să discutăm la coordonator, spune doamna președintă, în ce privește ultima chestiune și n-ar fi prima oară când comisia noastră influențează ce se întâmplă la plenară înainte de uh, niște negocieri. Domnul Dalton. Vreau doar să mulțumesc tuturor pentru intervenții. Am să le transmit, bineînțeles, raportorului. Eu nu mai știu ce să mai adaug. E clar că există multe puncte de vedere aici. Dar uh, raportorul crede că se poate obține un acord pe chestiunile principale. Și mă opresc aici deocamdată pentru că știu că uh, suntem în criză de timp. Thank you. Now, the final item is um, the Competition Authority. Autoritatea concurenței este ultimul punct. Uh, politica de concurență. Raportul um, anual. Andreas Schwab este raportor. Îi dau cuvântul imediat să le prezinte amendamente. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimate colegi. Am mai discutat odată despre avizul IMCO în ceea ce privește raportul anual, în ceea ce privește politica UE în domeniul concurenței. Mulțumesc secretariatului, însă le mulțumesc și colegilor, în special raportorilor din umbră, pentru observațiile și aportul lor. Țin să le mulțumesc. Și încă de pe acum vreau să spun că săptămâna viitoare vom trimite amendamentele de compromis care cred că vor um, fi atinse cu ușurință. Eu am impresia că avem foarte multe în comun pe care vrem să le, transmitem, să le, transmitem, să le transmitem mai departe la Comisia Econ. Există câteva puncte cheie. Piața digitală și e-comerțul sunt puncte importante care au fost menționate ca fiind importante și de către colegi. Și de aceea e nevoie de o extinderea textului în acest sens prin intermediul amendamentelor. În primul rând, cerința ca Comisia să caute, să prezinte în acest an, în sfârșit, să încheie munca făcută în legătură cu internetul, toată economia mobilă și așa mai departe. Există amendamente care merg în acest sens. În al doilea rând, s-a cerut ca primele uh, Uh, rezultate în ceea ce privește comerțul electronic să fie și ele luate în considerare. Există o serie de amendamente în care se vorbește clar de aceste rezultate ale anchetelor și vorbim de o adevărată piață electronică, dar care nu există încă pentru acest sector. Un al doilea punct important din punct de vedere al conținutului e directiva privind monopolurile, cartelurile. Ne pare rău că punerea în aplicare e greoaie. Directiva ar fi trebuit să fie pusă în aplicare în toate cele 28 de state membre până la sfârșitul acestui an, însă până acum mai puțin de jumătate din statele membre au prezentat măcar o propunere legislativă și se pare că nu toate aceste state membre care nu au făcut încă o propunere legislativă o vor face sau vor ajunge în această situație în 2016. Așa că cu această directivă lucrurile vor dura mult timp și acest lucru îl deplâng și eu și foarte mulți colegi și duce la întrebări pentru comisie și din partea mea și a colegilor. Comisia se află astăzi aici, poate, poate să ia o poziție în acest sens și poate, poate să ne spună ce se întâmplă cu acest raport din propria inițiativă, ce se mai poate introduce astfel încât să fie accelerată procedura. Apoi mai există teme care apar în amendamente în ceea ce privește um, alte regulamente existente, cum ar fi REG, acestea sunt prelucrate și Aici trebuie să spunem că există întrebări deschise în ceea ce privește, de exemplu, organizațiile de turism și ajutoarele de stat, dacă acestea merg mână în mână cu dispozițiile turistice. Turismul e important pentru mulți colegi în multe state membre și de aceea ne-ar interesa să avem o legislație foarte clară în acest sens și și aceasta va apărea în avizul nostru. Apoi mai există amendamente în ceea ce privește rolul sectorilor, sectorului telecomunicațiilor și concurența. Și aici, ținând cont de ducerea la îndeplinirea pieței digitale și aici mai introduce alte lucruri, de exemplu în ceea ce privește internetul de bandă largă. Apoi mai există amendamente care merg mai departe, dar cred că aceste puncte pe care le-am menționat până acum nu sunt controversate. Cred că putem foarte multe din acestea să le reluăm în amendamentele de compromis și putem să consolidăm raportul. Există și alte teme care sunt menționate, concurența fiscală, platformele, rolul datelor din punct de vedere al domeniului concurenței și apoi comentarii în ceea ce privește raportul Curții de Conturi în ceea ceea ce privește ajutoarele de, ajutoarele de stat. Și aici PPE-ul și eu ca raportor pot să-mi ofer sprijinul. Dar în acest sens nu vom face amendamente de compromis, ci pur și simplu le vom vota pe acestea. Critic e din punctul meu de vedere și mă apropii de sfârșit e ca com, să nu fie numite companii din se, anumite sectoare aici. Dacă începem așa ceva, va fi o muncă fără sfârșit. Nu vom numi niciun fel de companie, ci doar sectorul și problemele. Ce fel de probleme de există în anumite sectoare. Întotdeauna am făcut-o la fel când am fost raportor, cred că e cel mai bine, pentru că dacă nu, dacă începem să numim companii, totul va deveni prea stufos. Uh, și apoi vreau să vă spun calendarul. La 28 noiembrie ne dorim să discutăm amendamentele de compromis. Votul în comisie va avea loc la data de 29 noiembrie, astfel încât să avem timp suficient uh, pentru a fi gata până la votul din com Comisia Econ. Sper că până atunci vom obține tot ce ne dorim și le mulțumesc colegilor pentru colaborare, le vă mulțumesc și pentru atenție acum și aștept cu nerăbdare ce au de spus raportorii mei din umbră. Mulțumesc! So, Christa Doamna Schaldemose. Mulțumesc. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului raportor, domnul Schwab, și să le mulțumesc colegilor pentru aceste propuneri de amendamente foarte bune. O concurență echitabilă e foarte importantă, astfel încât piața internă să funcționeze bine. Și majoritatea amendamentelor merg în uh, acest sens și spre acest bun punct de plecare pe care ne-a explicat domnul Schwab. Există multe amendamente pe care le putem sprijini și putem sprijini multe dintre amendamentele de compromis. Amendamentele pe care le-am depus eu au de a face cu faptul că avem uh, uh, noi tipuri de companii acum, platforme și așa mai departe. S-au făcut o serie de propuneri și în acest sens și Comisia ar trebui să se concentreze pe faptul că politica de concurență existentă acum să nu fie valabilă doar pentru marile companii, ci și pentru cele mici și acest lucru e important. Le datorăm consumatorilor condiții mai bune decât ceea ce le oferim astăzi și cred că e tot ceea ce pot să spun acum și aștept cu nerăbdare să colaborăm. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Dankeschön. Die Klein- und Mittelbetriebe. Äh, Mulțumesc. IMM-urile trebuie să fie Uh, sprijinite. Întotdeauna se repete acest lucru ca o mantră, însă cred că avem o metodă falsă pentru acest sprijin pe care ne dorim să-l oferim. De multe ori vorbim aici în comisia noastră despre pachete de investiții, despre diferite alte tipuri de sprijin, însă în realitate există această reglementare mult prea mare și aceasta e o problemă pentru IMM-uri. Această reglementare mm, e cea care presupune probleme pentru ei. De aceea eu aș vrea să spun foarte clar că sprijin propunerile făcute de colega mea de la ALDE 18, 22, 30, 63 și 67. Aceste amendamente merg în direcția potrivită și sper că și această comisie pe viitor se va îndrepta tot mai mult spre dereglementare, mai, mult, mai puțină intervenție din partea statului. Vă mulțumesc! Din partea liberalilor, cineva? Dita? Mulțumesc, doamnă președinte, și eu doresc să salut avizul domnului Schwab cu câteva schimbări minore și adăugiri. Cred că va fi un aviz foarte bun. Cred că există un motiv pentru care domeniul concurenței e independent de restul comisiei și asta pentru a nu exista interferențe politice cu deciziile. Unele dintre amendamentele, din amendamente din toate părțile, își doresc să facă acest lucru, de la Apple, la Google, la Uber, amendamentele care vizează cazuri și chestiuni bazate pe politică. Treaba comisarului e să pună legislația în aplicare așa cum arată și nu să atace o companie sau cealaltă, pentru că nouă politicienilor nu ne place de respectiva companie în această lună. De aceea ALDE cere ca legislația actuală să fie pusă în aplicare și nimic mai mult. Acele amendamente care cer schimbarea legislației actuale pot fi interesante, însă pentru majoritatea dintre celelalte, grupul meu va avea un minus pe lista de vot. Trebuie să spun că analizând munca comisarului, trebuie să mă întreb de ce simțim nevoia să existe aceste amendamente. Dumneaei a vorbit deja cazuri și investigații în toate domeniile care apar în amendamente. Uh, eu aș fi crezut că în loc să cerem și mai multă implicare politică, ar trebui să îi mulțumim dumneai pentru treaba pe care o face deja. Aș dori să-i mulțumesc raportorului și aștept cu nerăbdare produsul final. Mulțumesc! Mulțumim, Denis de ion are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc raportorului pentru faptul că e dispus la compromis. Un lucru pe care pot să îl spun uh, deja aici e că o mare parte din amendamentele noastre, într-adevăr, facem trimitere la companii individuale și nu e nevoie să o facem. Dacă e o problemă, putem să renunțăm ușor la acest fapt, cred. Un al doilea punct IMM-urile, sunt de acord cu colegul meu și anume reglementarea e o problemă, e o povară nenecesară și împreună cu alte grupuri, cu ECR-ul, am făcut și o declarație scrisă pe acest punct. În plus, dacă vorbiți cu IMM-urile, veți vedea că taxele municipale și taxele în general le pot afecta pe ele în mod special. Așa că cred că nu e suficient să spunem că statul face orice ar fi ceea ce face, e bine, există acele reguli. Însă mai există ceea și acest element și anume cum arată povara statală față de diferitele IMM-uri. Uh, în acest sens, sper că raportorul se va uita și la amendamentele legate de sectorul de retail, pentru că discutam despre revitalizarea orașului, de exemplu, și e ceva de interes general. Putem face ceva cu taxele care există și unde există aceste diferențe foarte mari. Mulțumesc! Din partea verzilor, FDD, NF. Ah, Malin Czasnowski. Doamna Czasnowski. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule raportor. Stimați colegi, amendamentele pe care le-am depus în numele grupului meu își găsesc legitimitatea în principiile Uniunii Europene. În primul rând, respectul principiului subsidiarității, amendamentul 34, chestiuni care țin de legitimitate în statele membre. Comisia nu trebuie să poată să facă ce vrea ea pe, pie- pe piața uneia sau altuia stat membru, spunând că există acolo blocaj geografic. Ceea ce numiți uh, blocaj geografic trafic e doar o precauție luată de un stat astfel încât să nu își piardă piața internă într-o concurență externă neloială. Piața unică e bună doar dacă respectă suveranitatea statelor membre. Acest lucru îl spune amendamentul 44. Statele sunt cele care pot să judece ce se întâmplă cu dreptul concurenței pe statele lor. Și apoi noi uh, spunem că piața unică e o închisoare economică și socială, mai ales în domeniul digital, unde se ajunge la o liberalizare extremă făcută în numele concurenței. Vă mulțumesc! Gianni Bolton. Gianni Bolton. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe acest raport am consemnat anumite amendamente cu raportorul nostru din umbră, Cristel, în ceea ce privește piața unică digitală. Sprijin reglementarea telefonelor intraeuropene, care câteodată ajung să fie de 20, ori, de 20 de ori mai scumpe decât convorbirile locale. Uh, Venind din noi state membre mici, venind din un stat nou mem- mic membru al Uniunii Europene, tot, tot uh, avem de-a face cu plângeri din partea consumatorilor care vor să cumpere ceva online, dar nu pot pentru că magazinele nu livrează spre țara noastră sau costul de livrare diferă foarte mult între statele membre. Consumatorii trebuie să poată să aibă o adevărată alegere pe piața digitală. Cetățenii din noile state membre resimt și alte forme de discriminare discriminare. Discriminare pe care consumatorii și chiar și um, europarlamentarii din statele membre nu știu de aceste tipuri de discriminare. De exemplu, eu acum fac un sondaj în ceea ce privește calitatea diferită pe care o am aceleași produse aparent în Germania și Croația. Uh, Întâi i-am întrebat pe cetățeni de această chestiune și mai mult de 85% dintre ei s-au plâns de faptul că produsele pe care le cumpără în Croația sunt de o calitate mai scăzută față de produsele pe care le-au cumpărat când se aflau în străinătate. Vă puteți imagina așa ceva? În anumite state membre, 85% dintre consumatori s-au plâns de această chestiune. De câte ori am încercat să discut subiectul cu Comisia Europeană, Comisia îmi spunea că această problemă nu există. Eu cred că e timpul ca și acest subiect să fie pus pe agenda europeană. Mulțumesc! Maria Grappini. Doamna Grapini. Vicky, vreau să felicit raportorii. Este un raport uh, extrem de important din punctul meu de vedere, pentru că eu cred că uh, politicile în domeniul concurenței în uh, Uniunea Europeană, dacă sunt bine făcute, aceste politici pot contribui la o construcția unei economii bazate pe locuri de muncă sănătoase, trainice și pot într-adevăr să ducă la dezvoltarea IMM-urilor. Pentru că altfel tot vorbim ca un slogan așa, sprijinim IMM-urile, dar uh, avem mari probleme și cunosc concret că vin din domeniul acesta uh, că sunt uh, netratate pozițiile dominante în piață că nu există aplicarea corectă a legii antitrust ori lucrurile acestea trebuie verificate pentru că dacă rămân doar în teorie le avem în, uh, niște rapoarte în niște directive dar pe teren nu nu există. De aceea, prin amendamentele mele am și cerut. Haideți să redefinim, să punem mai clar ce înseamnă poziție dominantă în piață. Pentru că eu m-am confruntat ca președinte de patronat în țara mea, vreo trei ani să pot să demonstrez, mor între timp IMM urile până demonstrez că cineva a avut o poziție dominantă în piață sau nu. Apoi, uh, cred că trebuie să existe niște rapoarte anuale pe care să le prezentați parlamentului privind încălcările normelor antitrust trebuie mai multă transparență trebuie să se cunoască trebuie să împărtășim experiențele negative și pozitive dintr o țară în alta pentru a le corecta. eu mi am permis să fac câteva amendamente în acest sens sigur trebuie foarte mult cred eu să punem accentul la, uh, dacă dorim o concurență corectă în piață și la comerțul transfrontalier unde aici de asemenea se pot întâmpla foarte multe lucruri și sunt total de acord cu colega din croația și în țara mea există această uh, uh, concurență neloială dar și o, o politică incorectă față de consumatori când produsele nu sunt de aceeași calitate Uh, același produs de aceeași firmă cu calități diferite în uh, țări. Deci eu cred că e foarte important acest uh, raport și trebuie să, să venim cu un plus, pentru că dacă nu aducem un efect pozitiv asupra reglementării în domeniul concurenței, nu ajutăm pe nimeni și muncim degeaba. Mulțumesc mult! Thank you. Um, it's extremely Mulțumesc. A fost foarte interesant să ascultăm această dezbatere și aștept cu nerăbdare diferitele amendamente. Politica de concurență e lipiciul care ține împreună piața noastră internă, însă în același timp un vot uh, fost întâmplat peste noapte, am văzut ce s-a întâmplat în America, duce la creșterea protecționismului. Trebuie să fim foarte atenți când vorbim de dimensiunea transfrontalieră al concurenței. Trebuie să respectăm și subsidiaritatea. Eu cred că provocarea va fi una enormă pentru Europa pe viitor. Să ne asigurăm că muncim împreună unde e nevoie, că noi continuăm să muncim spre acel nivel echitabil al concurenței pentru comerț, dar că în același timp menținem respectul pentru subsidiaritate. Și aici e marea provocare și cu asta am rămas de votul de noaptea trecută. Cum mergem mai departe? Și dau acum din nou cuvântul lui Andreas. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru comentarii. Observ într-adevăr că există acord aici, așa că aș dori să mă reîntorc pe niște puncte specifice. Cristel, cred că am discutat deja și data trecută, așa că foarte pe scurt, cred că putem găsi soluții pe toate amendamentele. Task Force-ul mobil pe care îl propui pe politica concurenței, cred că începe de la o analiză greșită, însă în ceea ce privește ajutorul de stat, dat, da, putem să începem. Apoi, privind IMM-urile, domnule Sulic, este ceva ce tot discutăm. Știm că 99,5% din companiile europene sunt IMM-uri, însă problema e, când vorbim de legislație concretă, dumneavoastră cu amendamentele dumneavoastră, eu cu amendamentele mele, alții cu amendamentele lor, nu găsim o majoritate. E o chestiune foarte concretă, foarte specifică. IMM-urile au nevoi foarte speciale. 99% din toate afacerile europene. Dacă aveți puncte concrete în ceea ce privește domeniul concurenței, atunci eu sunt primul care le va prelua pe acestea. Mă bucur că ALDE sprijină linia mea de a nu menționa companiile, însă amendamentele ALDE merg în acea direcție. Nu există niciun amendament ALDE care să o felicite pe doamna comisar, așa că nu pot să o fac eu, trebuie să o facă ei înșiși. Apoi, sistemul de retail, domnule de Young, e o problemă pe care o discutăm discutăm de mult timp. Există lucruri foarte importante în joc care nu au fost încă rezolvate în politica concurenței, probabil nu sunt ușor de rezolvat, însă cred că trebuie să mergem mai departe. Apoi mă bucur foarte mult că doamna Troșcinski a, a menționat amendamentul 34. Prima parte e identică cu ceea ce am depus eu. Politica europeană de concurență, care apare în a doua parte a amendamentelor, e prin natura ei aplicabilă doar cazurilor transfrontaliere, așa că nu există niciun pericol pentru subsidiaritatea francezilor, pentru că așa arată politica europeană concurență, încât nu poate să intervină aici. Avem un acord și în acest sens, deci. Apoi, cele spuse de colega mea legate de discriminare. Pe mine mă interesează foarte mult cazul pe care l-ați menționat, însă cred, din păcate, că politica de concurență nu e aceeași cu politica antidiscriminare, adică nu în termenul larg al cuvântului. Și de aceea voi face o trimitere la blocajul geografic, pentru că încercăm să evităm acest lucru, instrumente de a discrimina oamenii în lumea online, însă cumva să limităm lucrurile. Apoi doamna Grapini și doamna Ford au menționat chestiuni foarte importante pe care voi încerca să le încorporez în text. Vă mulțumesc mult pentru comentarii. Vom continua să discu- discuția la data de 28 noiembrie și sper că vom găsi soluții foarte bune. Vă mulțumesc. Comisia, vă rog să ne trimiteți comentariile în scris când avem amendamentele de compromis. Îmi pare rău, ne-am depășit timpul în această dimineață pentru că am avut niște intervenții îndelungate pe subiecte importante. Așa că vă rog să ne trimiteți comentariile în scris. Vă mulțumesc, stimați colegi, mulțumim interpreților.